Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să ocupați loc. Good afternoon, dear colleagues. Dragi colegi, domnilor și domnilor, vă rog să luați loc și vă urez bun venit la această sesiune a Comisiei Libe avem o agenda, o ordine de zi încărcată. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Au fost făcute niște modificări față de ordinea de zi inițială. Vă rog să notați că termenul pentru depunerea amendamentelor la punctele 6 până la 11 a fost modificat este septembrie 29. 29 septembrie este noul termen de depunere a amendamentelor la orele 18. Punctul 30 a fost amânat pentru următoarea reuniune. Punctul 31 a fost confirmat, punctul 32 a fost amânat, iar punctul 2, anunțurile președintelui, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, Bine, văd că toată lumea este de acord cu cele spuse la punctul 1, deci am stabilit, am aprobat ordinea de zi, iar punctul 2, comunicările președintelui. Doresc doar să vă reamintesc că rezoluția Parlamentului European pentru viitorul program de la Stockholm a fost deja stabilită în iulie și anume vom face o rezoluție comună cu AFCO în urma noilor prevederi cuprinse în articolul 51 al uh, regulamentului Parlamentului și vom avea reuniuni comune și vă solicit uh, tuturor să vă modificați corespunzător uh, ordinea de zi. 8 octombrie la Bruxelles, prezentarea proiectului de rezoluție pe 8 octombrie, 12 noiembrie, votăm rezoluția comună Rezoluția noastră va fi uh, supusă atenției parlamentelor naționale după reuniunile din noiembrie, 16 și 17 noiembrie. Se votează la plenara din Strasbourg din noiembrie. Calendarul precis vă va fi distribuit. și a fost uh, adoptat calendarul pentru 2010 la uh, ultima noastră reuniune. Dacă cineva are un comentariu de făcut, nu, atunci putem trece mai departe la punctul numărul 3. Este vorba de comunicările președintelui privind recomandările coordonatorilor și numirea raportorilor. Coordonatorii s-au reunit în acest scop și propun următoarele nume pentru funcția de raportori prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane și protecția victimelor. Raportor doamna Ana Head. Exploatarea sexuală și abuzul uh, sexual al copilor și mm, pornografia uh, infantilă, raportor doamna Roberta Angelilli. Agenția pentru Managementul Operațional al sistemelor IT pe scară largă în uh, zona SIS-2 și VIS. Mr. Carlos Coelho. Raportor domnul Carlos Coelho. Înființarea unui ofițer de leg- unei rețele de ofițeri de legătură pentru imigrație, raportor, domnul Diaz de Mera dreptul de interpretare și traducere în uh, proceduri penale, raportoare doamna Sarah Ludford. Acreditarea uh, activităților criminalistice de laborator, raportor domnul Timothy Kirkhope. Implementarea regulilor care guvernează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimb de vederi și opinii cu date personale și informații clasificate, secrete, raportoare doamna Sophie Infeld. Uh, lista țărilor terțe, eh, cetățenilor din țări terțe care sunt exonerați de obligația de viză pentru mm, traversarea frontierelor externe, eh, o re- înființarea unei rețea de prevenție a infracțiunilor, raportare doamna Sonia Alfano, măsuri de restricție față de Zimbabwe, raportor domnului Michel. Dacă nimeni nu are nimic de comentat sau de obiectat, vă rog, da, cineva are ceva de spus? Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să știu că la ultima reuniune, aș dori să spun că la ultima reuniune a coordonatorilor uh, au fost propuse cam 20 de proiecte de raport. Da, uh, da aștept să văd ce aveți de spus. Deci, uh, am spus că la ultima reuniune a coordonatorilor au fost propuse cam 20 de uh, subiecte pentru proiecte de raport. Acum văd că aici sunt reluate doar vreo 10 care deja au raportor. Și atunci aș pune o întrebare în numele non-afiliaților și am pus-o și la coordonatori. Am uh, solicitat, sunt două rapoarte, participarea Elveției și Liechtensteinului în activitățile Frontex și apoi uh, măsuri specifice față de anumiți cetățeni și entități în legătură cu situația din Somalia. N-am mai auzit vorbindu-se despre aceste două subiecte. Nu mai am nicio știre despre aceste două subiecte, dar dacă am înțeles eu bine, se ajunsese la un fel de acord la coordonatori, spunându-se de, că acordurile care nu interesau pe niciun grup politic ar putea să fie puse în comun și grupurile să-și aleagă rapoartele fără să aibă puncte de plătit. Pe numele afilia- non-afiliaților mă interesează aceste două rapoarte, deci dacă ați putea să spuneți în practică ce se va întâmpla cu aceste două subiecte de raport care mă interesează și ne interesează pe cei neafiliați. Mulțumesc! Yes, let me... Da, mulțumesc. Dați-mi voie să vă informez că mâine se va discuta acest punct în reuniunea coordonatorilor la orele 9, care începe la orele 9. Vedem ce facem cu sistemul de puncte și cu rapoartele, cu grupurile și cu cei neafiliați. Deci vom discuta mâine începând cu ora 9. Și sigur că și dumneavoastră veți invita să participați la reuniune. Dacă nimeni nu are nimic de comentat, de adăugat, trecem la punctul numărul 4, este vorba de înființarea unui, creare unui birou european de sprijin pentru azil. Și uh, ne va prezenta situația actuală cu Biroul European de Sprijin pentru Azil. Uh, sigur, este vorba de un dosar foarte important și spuneam că doamna Jean Lambert, care este raportoare ne va prezenta situația. Aici, în acest, uh, în acest domeniu, pe 7, 7 mai 2009, Parlamentul a adoptat o rezoluție legislativă după o propunere a Comisiei amendată. E vorba de un uh, dosar de codecizie și acum suntem în uh, faza de a doua lectură. Dosar prioritar pentru președinția suedeză, după cum bine știți. Și au uh, existat deja contacte informale între raportoare, comisie și președinție. Uh, și propuneri s-au făcut uh, prin, pentru crearea unei agenții care va sprijini statele membre în probleme legate de um, sistemul comun european de azil, unul din subiectele cheie ale programului suedez. Deci, raportoarea dorește să conlucreze cu uh, membrii Comisiei Libe și mai ales cu raportorii din umbră. I uh, will uh... Iar acum, uh, permiteți-mi să dau cuvântul doamnei raportoare. yes, to make her presentation, please. Vă rog, doamnă Lambert, aveți cuvântul. thank you, President. Um, as... Mulțumesc, domnule președinte, după cum s-a spus aici. E vorba de un raport în care Parlamentul a avut prima lectură în fosta legislatură și acum ne aflăm în faza discuțiilor cu președinția suedeză și comisia și, desigur, și cu raportorii din umbră, cărora le mulțumesc foarte mult pentru interesul și atenția acordată acestui dosar. Ne-am ocupat de acest dosar ca parte a unui pachet pentru azil cu măsuri legate de Dublin, Eurodac, condițiile de acordare a azilului, de primire și momentan vedem dacă vom continua să considerăm acest subiect ca parte a pachetului sau dacă putem să găsim un acord cu Consiliul și să facem progres aici. Înțelegem, sigur, interesul Consiliului și statelor membre în a înregistra niște progrese, dar vrem să ne asigurăm că procedura ne va conveni și rolul acestui birou de sprijin este, sigur, cel de a sprijini statele membre în a-și îmbunătăți punerea în aplicare a legislației și a chiului din domeniul de, de acordare a azilului și să ne deplasăm spre o mai mare convergență și spre o calitate îmbunătățită în ceea ce privește sistemul de azil și implementarea sa și partea a treia este uh, susținerea statelor membre care sunt supuse unor presiuni deosebite din cauza uh, uh, poziției geografice sau din alte motive. Și vrem să ne asigurăm că acest birou de sprijin susține într-adevăr statele membre, dar să reamintim și că e o parte din procesul uh, Uniunii Europene și nu doar un organism interguvernamental, ci comunitar. Problemele cheie, din punctul nostru de vedere, probleme identificate în discuțiile noastre actuale cu Consiliul, uh, provin din amendamentele uh, votate în Parlament, în mare măsură, votate, cum s-a spus aici, în mai anul curent. Unul sau două se ocupă de structura sistemului de azil și rolul, Parlamentului, rolul viitor al Parlamentului European în biroul de sprijin. Parlamentul a solicitat să aibă un cuvânt de spus în, uh, în numirea directorului acestui birou și să avem să ni se facă o prezentare a unei liste inițiale a candidaților, dar se pare că mm, Consiliul nu prea vrea să accepte propunerea noastră. Am solicitat ca Parlamentul să poate să solicite rapoarte din partea biroului în probleme delicate în legătură cu politica uh, de azil și o prezentare a unui raport anual a biroului către Parlament, în fața Parlamentului. Se pare că aceste două solicitări uh, suscită dificultăți din motive greu de înțeles la nivel de Consiliu. Dar era de asemenea important pentru noi să examinăm rolul formului consultativ care reunește those who are not involved Um, ONG-uri care nu sunt implicate la nivel de state membre, ci uh, Până la urmă am ajuns la un acord cu Consiliul că ne vom ocupa și de rolul societății civile, pentru că și acesta este important și să ne asigurăm că autoritățile publice își fac treaba, nu doar în ce privește condițiile de primire, dar că sunt în stare uh, să aibă un rol de jucat în formul consultativ. Încă mai sunt progrese de făcut, cred eu în legătură cu acțiunea acestui forum consultativ, pentru că noi am solicitat să se întâlnească, să se reunească de două ori pe an, dar Consiliul încă nu a aprobat nici această solicitare, dar totuși au menținut forumul consultativ. și deci, acesta nu se bucură de toate puterile pe care le doream noi. De asemenea, a fost important pentru noi că UNHCR-ul, organismul internațional care impune standardele, dar știm de asemenea că ONU nu este un ONG și că și aici au rol de jucat uh, cei care dețin expertiza necesară. Am vorbit și despre domeniul de aplicare a acestui birou, de acțiune a acestui birou, nu doar în raport cu statele terțe, și modul în care acesta ar trebui să opereze și în care anumite, anume probleme. Și cred că încă am dorit să vedem împreună cu Consiliul care ar putea fi limitările uh, domeniului de activitate, uh, de activitate în această situație de cooperare. Ca să nu externalizăm unele activități care ar trebui făcute în Uniunea Europeană, ci să găsim soluții actuale. Și a patra problemă care a iscat dificultăți se referă la susținerea acordată țărilor care se confruntă cu dificultăți deosebite, cum ar fi Malta, sigur, și încă vreo două și în ce privește mecanismul de solidaritate care operează pentru aceste țări care se află sub presiune. Parlamentul a considerat că dorește să se ia măsuri puternice aici, că există obligația statelor membre să coopereze și nu să se limiteze la cuvinte frumoase și uh, să nu treacă la fapte. Și cred că putem ajunge la un acord cu Consiliul există uh, speranțe că se va ajunge la o uh, cooperare voluntară. Deci astea ar fi cele patru probleme cheie. Deci structura par, uh, Parlamentului European, uh, forumul consultativ, cooperarea cu state terțe și solidaritatea, mecanismele de solidaritate. Există și alte probleme în ce privește echipele de sprijin, de unde să găsim sursele de expertiză, dar uh, am ajuns aici la, acord, la acorduri cu Consiliul sau Consiliul a aprobat uh, amendamentele Parlamentului, lucru care ne bucură, dar, după cum spuneam, există o serie de alte probleme și dacă dorim să încheiem rapid, să închidem rapid acest dosar, atunci e clar că dorim ca să vedem uh, că, într-adevăr, Consiliul acționează. Și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mrs. Lambert. Mulțumesc, doamnă Lambert. Și acum, dacă se pare că uh, sunt mai multe solicitări de la de cuvânt, dar înainte ar fi, cred, uh, bine să auzim din partea președinției Consiliului, din partea domnului Lars Johan Lundberg, ce are de spus în această privință. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor parlamentari, mulțumesc pentru că ne oferiți ocazia să uh, luăm aici cuvântul într-o problemă care, într-adevăr, reprezintă o, importa- o, o prioritate pentru președinția suedeză. După cum știți, Consiliul European a luat o hotărâre încă de două ori, uh, deja de două ori în ce privește urgența înființării unui asemenea birou înaintea sfârșitului anului 2009. Iar Consiliul European credea că e foarte important ca problema cooperării practice, a implementării uh, sistemului uh, comun european de azil și probleme de urgente trebuie rezolvate de o asemenea agenție. E clar că au existat deja contacte preliminare. Am primit un mandat în cadrul Coreper, astfel încât putem să ne angajăm într-un trialog informal și vă adaug că acesta va fi unul foarte constructiv, cel puțin poziția noastră va fi ca atare și așa vom acționa în discuțiile cu Parlamentul. Și aș dori să uh, îmi exprim acordul cu punctele principale evidențiate de doamna Jean Lambert. Aș dori doar să adaug că, într-adevăr, în afară de acele probleme pe care le luăm în considerare, am acceptat anumite amendamente formulate de Parlament atunci când am votat această propunere și Sigur că vedem uh, cum putem ajunge la un acord în privința problemelor menționate aici, de exemplu, numirea directorului executiv. Cred că aici deja am adoptat uh, anumite sugestii ale Parlamentului și veți vedea că de la COREPER, UNHR și așa mai departe am adoptat o serie de sugestii. Deci asta este situația acum, domnule președinte. Sigur, așteptăm cu interes trialogurile care vor urma în săptămânile următoare și uh, încercăm să acționăm cât mai rapid în vederea închiderii acestui dosar, sigur, în colaborare cu Parlamentul. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule Lombac. Și acum, din partea Comisiei Europene, doamna Muriel Ghin. Yes, please. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte. Doresc și eu să subliniez importanța pe care domnul Jacques Bao, comisarul nostru, o acordă acestui dosar ne dorim ca anumite echipe de experți să poată fi formate și trimise destul de rapid în statele membre care au formulat această cerere încă din 2010 și cerem solicităm să se facă niște schimburi de bune practici cât mai repede posibil între statele membre și societatea civilă. Ne-am dorit acest lucru ca mai bune informații privind cele de origine să fie puse la dispoziția diferitelor autorități care examinează cererile de azil deci, uh, în următoarele trialoguri vom susține, sprijini și facilitarea unui acord între diversele instituții. De asemenea, dați-mi voie să subliniez că se va desfășura un trialog în domeniul bugetar la jumătatea lunii octombrie și acesta va fi important, nu trebuie neglijat, ca să putem dispune de mijloacele financiare, ca acest nou birou să poată dispune de mijloacele financiare corespunzătoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, Françoise. Comte, cred eu, este responsabil al dosarului? Nu, încă nu. Bine, atunci să vedem cine a mai cerut cuvântul. Da, Janin, Janin Heinis Pleșert. Voorzitter. Ehm, Vreau să subliniez câteva puncte pe care raportorul tocmai le-a prezentat. Parlamentul uh, că și Comisia și Consiliul acordă foarte multă importanță unei pentru o rezolvare rapidă a acestei probleme, pentru înființarea rapidă a acestui birou. Așteptăm de mult acest lucru, dar sigur că nu trebuie să se facă cu orice preț și în orice condiții. Iar rolul formului, formului consultativ este important la fel și câmpul de aplicare pentru uh, relațiile interstate. Când e vorba de solidaritate, cred că Consiliul și Comisia trebuie să avanseze. Vorbim despre importanța Parlamentului în ceea ce privește desemnarea directorului aici, nu cred că este nicio problemă. Acest lucru trebuie să fie posibil. De asemenea, în ceea ce privește raportul anual și aici este posibil să avem un uh, bilanț anual care să fie prezentat aici în cadrul acestei comisii. Când e vorba despre solidaritate, așa cum a spus și raportorul, Consiliul uh, preconizează un sistem de solidaritate pe bază voluntară. Aici am avut destul de multe contacte cu Consiliul și cu Comisia și uh, am arătat aici că sistemul nu poate funcționa așa. Am vorbit despre anul 2010, acum vorbim despre 2012. Pentru a putea menține această dată de 2010, solidaritatea este esențială, dar cum va face Consiliul ca cele 27 state membre să-și asume responsabilitatea. Dacă nu vorbim despre ceva mai constrângător, cum putem să uh, ne descurcăm? e o solidaritate pe bază voluntară, după spusele Consiliului, dar totuși ar trebui să vedem care sunt concluziile sale. Uh, pentru că exercițiul mi se pare mai degrabă teoretic. Se vorbește despre o solidaritate totală, dar în practică această solidaritate se rezumă la niște cuvinte frumoase și trebuie să găsim ceva care să ne permită um, acordarea unei încrederi sporite uh, Parlamentului în acest sens. Este nevoie de solidaritate între statele membre, acest lucru este clar. Uh, dar dacă nu avansăm aici, nu vom reuși niciodată să facem nimic și atunci mai bine ne oprim. Mulțumesc. Domnul de Jung. Mulțumesc uh, raportoarei doamnei Lambert pentru expunerea sa. Aș vrea să revin la câteva puncte și să adresez o întrebare. Cred că este vorba despre un birou, despre o instituție care ar fi foarte importantă, care ar putea deveni foarte importantă, dar um, Trebuie să vedem cum vom organiza um, problema azilului, cum se va face accesul la informații, ce se face în acest birou, ce informații sunt difuzate. Uh, e nevoie de rapoarte, de acces la informații pentru avocați, pentru apărătorii drepturilor omului, pentru toți cei care apără uh, interesele refugiaților. Iată niște aspecte importante. Vorbim despre un forum consultativ, de asemenea, pentru ONG-uri, pentru societatea civilă Sigur că acesta este minimum minimorum. Aș fi preferat ca reprezentanții ONG-urilor să fie prezenți în Consiliul de Administrație, pentru ca uh, sfera de aplicare și de acțiune a acestui birou să fie mai importantă, un rol consultativ important așadar pentru societate uh, și pentru toți cei care reprezintă societatea. Întrebare. Cine are acces la informații? Dacă un avocat, în cadrul unei proceduri, uh, dorește să știe ce uh, date are la dispoziție acest birou de sprijin pe un anumit caz sau pe o anumită țară de origine, aceste informații vor fi ușor de obținut, vor fi obținute în, toată libertate, uh, vor fi obținute în mod liber și apoi ce fel de instituție? Sigur, aici care va fi sediul, în cer scuze, ale acestei instituții? Uh, sigur că poate acest lucru ține numai de decizia Consiliului, dar unde am putea să uh, amplasăm acest um, uh, birou într-o țară care se confruntă cu dificultăți, cu un aflux mare de imigranți, cu foarte multe cereri? Um, aici abordarea ar fi diferită decât dacă biroul s-ar situa într-o țară care nu se confruntă cu aceste probleme. Uh, Parlamentul va putea statua în uh, luarea deciziei asupra locului de, asupra locației acestui birou. Vă mulțumesc. Domnul Strasser. Sigur că acest birou de sprijin este este un drum uh, către care ne uh, este o cale către care ne îndreptăm, un sistem unificat uh, în ceea ce privește azilul și aici orice idee care poate susține acest obiectiv, care poate face în așa fel încât um, acest birou de sprijin să devină realitate, sigur că este un lucru pozitiv. Ceea ce înseamnă că trebuie să mergem, să, să, să, să avem o abordare comună. E nevoie de o uh, voință independentă care să fie susținută. În mod evident, este o, e nevoie de o formă de raportare și, și trebuie să tratăm această problemă până la sfârșitul anului și să decidem uh, locul de, să decidem locația acestui birou. Mulțumesc. Da, este vorba aici de ceva ce am abordat deja în trecut, uh, într-un moment în care nu am reușit însă să realizăm nimic. Uh, fac parte din Partidul um, pentru Libertate, iar Olanda nu așteaptă să existe o politică, nu așteaptă neapărat, nu se așteaptă să existe o politică europeană în materie de azil. Agenția sau această, acest birou uh, nu va servi acestui obiectiv. Acest birou va costa foarte mult, bugetul va fi enorm, uh, vor exista din ce în ce mai mulți oameni care vor veni în Europa și trebuie să stopăm acest lucru cât mai repede posibil posibil. Nu e nevoie de o politică europeană de azil. Uh, ea există la nivelul uh, Olandei și este suficient. Domnul Moraes, vă rog. Mulțumesc. Cred că doamna Jean Lambert a făcut o treabă foarte bună și este adevărat că trebuie să obținem acum rezultate împreună cu Consiliul. Sigur că uh, uh, intenția președinției suedeze de a grăbi procesul este binevenită. Dar probleme ca numirea directorului executiv și modelul uh, de funcționare, rolul uh, Parlamentului European, toate acestea uh, vor decide credibilitatea instituției pe care o vom crea. Rolul Parlamentului European aici uh, Uh, trebuie să în ce privește rolul Parlamentului European, Consiliul trebuie să progreseze puțin în ceea ce privește mm, uh, viziunea. Uh, în ceea ce privește formul consultativ, aici nu e numai o problemă de implicare a ONG-urilor, ci o problemă legat, o problemă de implicare și a autorităților locale. Um, forumul consultativ în acest moment nu um, este ceea ce ar trebui să fie uh, în ceea ce privește amendamentele Consiliului. De asemenea, există câteva dificultăți legate de mecanismul de solidaritate, însă uh, președinția a demonstrat o voință fermă de a rezolva aceste probleme și uh, am identificat cele, acele probleme cheie pe care dorim să le rezolvăm pentru ca acest birou să se bucure de credibilitate. Uh, Da, Mulțumesc. Aș vrea să mă alătur vorbitorului anterior, felicitând-o pe doamna Lambert pentru munca sa în acest dosar și cred de asemenea că este o inițiativă pe care trebuie să o um, accelerăm și uh, fac apel la toate părțile implicate să se asigure că obținem un acord până la sfârșitul acestui an. Este foarte important să transmitem semnalul că facem ceva concret în această problemă și um, un pas important important ar fi să înființăm acest birou um, european de sprijin în materie de azil. În ceea ce privește aspectele care trebuie rezolvate, permiteți-mi să spun următoarele. Majoritatea punctelor pe care Parlamentul le accentuează nu sunt uh, extraordinare. Când vorbiți despre implicarea Parlamentului European în această agenție, cred că ceea ce propunem aici are deja un precedent în cazurile altor agenții, altor birouri și nu cred că este um, ceva ce nu vom reuși să facem sau nu vom reuși să obținem un acord asupra acestui lucru. Mm, sigur că Consiliul trebuie să se apropie de poziția Parlamentului European în ceea ce privește rolul Parlamentului European, în ceea ce privește solidaritatea. Sigur, acest birou de sprijin ne aduce față în față cu această problemă a solidarității și testează limitele solidarității în domeniul imigrației. Săptămâna trecută, vicepreședintele Comisiei, Jacques Barrot, a anunțat că uh, proiectul pilot care a fost propus în uh, cazul Maltei în cazul acestui proiect uh, pilot, numai șase state membre din 27 și-au exprimat interesul de a arăta solidaritate în acest domeniu. Numai șase țări din 27 de state membre. Și atunci se pune problema, care sunt, se pune întrebarea, care sunt limitele solidarității și ar trebui cumva să impunem un fel de solidaritate obligatorie uh, ca fiind opusă acestei solidarități pe bază voluntară, din punctul meu de vedere, solidaritatea nu este ceva ce am putea uh, califica drept voluntară sau obligatorie. Solidaritatea este solidaritate și ar trebui să existe. Dar sigur că ceea ce vedem pe teren nu uh, uh, seamănă sau nu, nu, nu se adaptează acestei idei de solidarități este în mod clar o problemă pe care Parlamentul trebuie să o analizeze uh, mai degrabă decât să atribuim uh, o importanță foarte mare ideii de uh, solidaritate benevolă, voluntară, ca fiind opusă solidarității obligatorii, cred că ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe o solidaritate care să funcționeze și, din păcate, nu avem așa ceva în prezent. Vă mulțumesc! domnul Busutil și apoi domnul Tiaremeda. Muchas Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe scurt, cred că Raportul uh, privind biroul de azil este în mâini foarte bune pentru că uh, doamna Jean Lambert dispune de o experiență foarte largă uh, în materie de azil. Este o militantă adevărată a dreptului la azil și cred că nu trebuie să ne facem nicio grijă. Aș vrea însă să dezvolt o singură idee și anume o idee pe care o tot repet de altfel și o să rog Comisia și Consiliul să mă asculte în primul rând. Jean, ai vorbit despre o problemă fundamentală uh, pentru birou, ai vorbit despre um, formul consultativ, despre structura sa. Ai menționat faptul că Parlamentul trebuie să fie prezent uh, și trebuie să uh, facă, um, să, să arate capacitatea să-și arate capacitatea de a asculta și de a decide în ceea ce privește desemnarea uh, poziției de director. Însă nu sunt de acord cu uh, menționarea destul de timidă a aspectului privind finanțarea. Acest birou se naște cerând uh, bani din uh, uh, fondurile pentru refugiați. Este o situație destul de specială, dar ea nu trebuie să dureze. Cred că Fondul pentru refugiați s-a născut, a, a fost înființat cu o misiune de solidaritate foarte clară și nu putem să ne pierdem în birocrație atunci când vorbim despre solidaritate. Și atunci aș cere să fie introduse amendamente privind uh, finanțarea. Comisia a spus să așteptăm pentru moment în, și să vedem cum vom găsi finanțările. Însă trebuie să vedem cum uh, vom finanța acest birou și din punctul meu de vedere nu trebuie să, uh, acest lucru nu trebuie să afecteze fondul pentru refugiați. Uh, iată niște puncte care trebuie luate în considerare. Și aș depune un amendament în acest sens, bineînțeles, în mod constructiv. Mulțumesc, domnule Mera. După ce am ascultat opinia distinșilor membri care au luat cuvântul, poate că pentru reacții am putea să o ascultăm pe doamna Lambert, doamna raportare. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc celor care și-au adus contribuția. Salutăm atitudinea constructivă a lor și sperăm să fie urmată de amendamente constructive. În începutul discuțiilor s-a subliniat că statele membre au hotărât că vor acest uh, birou de sprijin pentru a susține azil, problema azilului, care există deja. Dar o parte din problemă o reprezintă divergențele în calitatea furnizării acestui serviciu și cred că e unul din motivele de îngrijorare atunci când vorbim de solidaritate. Bineînțeles, Biroul de Sprijin pentru Azil ar trebui să aibă un rol important în ceea ce privește calitatea și, de asigur convergența, care, desigur, vine în ajutorul solidarității. În ceea ce privește întrebările specifice puse, cea referitoare la accesul la informație. În Parlament s-a hotărât că acest lucru va intra în, în cadrul regulamentului privind accesul la documente la care lucrează Parlamentul. Însă analizăm și problema unei mai bune calități a informațiilor din statul de origine și a extinde resurselor în ceea ce privește rolul societății civile, dat fiind faptul că propunerea in, inițială pentru existența unui reprezentat în Consiliul Director, Consiliul Administrativ, am renunțat la acea, această idee și pentru că această persoană ar trebui consultată și implicată pentru a-și oferi experiența. Și până la urmă acest lucru este important pentru noi. În ceea ce privește finanțarea, este adevărat că trebuie să ne gândim la finanțarea pe termen lung, însă cred că e clar deja că uh, ne gândim la implicarea Parlamentului. Nu e un lucru de mirare, dar pentru că e vorba de un uh, birou european, nu unul inter, interguvernamental. Deci cred că rolul Parlamentului devine important și trebuie să găsim un cadru în domeniul unei solidarități eficiente și active și cred că va fi foarte important cuvântul Consiliului în acest sens pentru decizia Parlamentului. De asemenea, s-au amintit și alte puncte și vom reveni asupra lor în cazul discuțiilor cu Consiliul și Comisia. Însă mulțumesc membrilor pentru abordarea lor și, desigur, o vom ține cont de ea în uh, discuțiile ulterioare. Mulțumesc, doamnă Lambert. Alte contribuții? Președinția Europeană, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult pentru contribuțiile noastre foarte constructive. Se vede din ele că mulți europarlamentari au uh, parcurs dosarul și asta e un lucru foarte promițător. Vreau doar să adaug două lucruri. Mai întâi, în ceea ce privește informațiile, există un amendament analizat uh, de Coreper și la articolul 11 unde nu, nu există date personale care trebuie stocate, se face o referință la acest lucru în articolul 11 și apoi în ceea ce privește solidaritatea, pentru că mulți ați vorbit despre acest lucru, Vreau doar să spun că există foarte multe moduri în care, la nivel european, poate exista solidaritate și unul este Fondul European pentru Refugiați. Poate fi puțin dur să spun asta, dar uh, acesta este un instrument masiv pentru solidaritate la nivelul Uniunii Europene. Uh, în ceea ce privește ridicarea standardelor în Uniune. De asemenea, trebuie subliniat faptul că problema realocării interne este un instrument foarte delicat de folosit pentru că poate avea un efect de bumerang. Dacă se folosește prea mult și prea sistematic, el se va întoarce împotriva noastră, devenind un magnet și nu o soluție. În sfârșit, vreau doar să subliniez poziția președinției și anume că această inițiativă nu se potrivește cu restul pachetului privind azilul pentru că nu este un instrument legislativ, ci o reglementare pentru, stabilirea unei, pentru crearea unei instituții și dacă dorim armonizare, acesta este un mediu, un mijloc practic pentru realizarea acestui lucru într-un, într mod foarte practic. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mai sunt alte contribuții din partea Comisiei Europene? Nu mai? Cred că asta este, în referitor la această a doua lectură a acestui dosar foarte important, de mare uh, prioritate pentru președinția uh, suedeză. O să formulăm acum concluzia. Primul trialog informal va avea loc la 1 octombrie și sunt sigur că se vor face toate eforturile pentru a atinge o poziție comună. Mulțumim. Continuăm cu punctul următor, punctul numărul 5, referitor la crearea unei rețele de ofițeri de legătură Știm cu toții că propunerea unui regulament pe care îl vom discuta modifică regulamentul Consiliului adoptat în februarie 2004 în acel moment, Parlamentul fusese consultat pentru o opinie și datorită deciziei Consiliului adoptată la, în decembrie 2004, procedura de codecizie este acum aplicabilă. Așadar, propunerea de modificare formulată de Comisie are scopul exploatării mai bune a potențialului uh, rețelei de ofițeri de legătură în materie de imigrație, armonizând uh, corporația cu agenția Frontex. Dată fiind această propunere a Comisiei, și uh, faptul că este o propunere a Comisiei și nu o inițiativă a statelor membre, mai bine am dat cuvântul mai întâi Comisiei și apoi reprezentanților președinției Consiliului pentru a ne informa despre starea de lucru a propunerii, urmând ca apoi să-i ascultăm pe raportor, domnul Diaz de Mera, pentru a ne prezenta comentariile sale. Vă, rugăm, vă rog așadar, reprezentantul Comisiei Europene, puteți lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Obiectivul propunerii este adoptarea acestui regulament în lumina experiențelor practice și modificărilor de la, care au avut loc de la abordarea sa. Propunerea este să stabilească o, o bază legală pentru această rețea să se promovează folosirea ICONET pentru schimburi de informații și experiențe practice și raționalizarea sistemului de raportare privind activitățile așa numitelor rețele aero, asigurându-se de asemenea că Parlamentul European uh, este informat corespunzător. Comisia consideră că aceste schimbări sunt necesare pentru asigurarea utilizării eficiente a acestui important instrument de cooperare. În regulamentul adoptat de Consiliu la 19 februarie 2004, ofițerul de legătură în materie de imigrație reprezintă orice reprezentant al unui stat membru uh, detașat în străinătate cu scopul de a uh, stabili contacte cu autoritățile țărilor uh, gazdă pentru a combate imigrația ilegală și a facilita schimburile internaționale. autoritățile relevante ale altor state membre pot face parte din acest lucru, dar și interna- organizațiile internaționale. Acum aș dori să mă refer foarte scurt la dezvoltările dreptului comunitar și la experiențele practice care necesită amendarea acestui regulament. O rețea securizată, numită Iconet, a fost creată prin decizia Consiliului din martie 2005 pentru schimbul de informații strategice, tactice, strategice și tactice privind uh, imigrația uh, ilegală. Regulile au fost stabilite printr-o decizie a Comisiei. Dați-mi voie să subliniez că scrisoarea conține prevederi clare care obligă statele membre să se asigure că schimbul de informații prin ICONET nu conține date personale sau legături Uh, care să ducă la asemenea date. Mijloacele de comunicare pentru ofițerii de legătură din domeniu sunt elemente cheie pentru cooperarea în acest sens. Prin urmare, Comisia propună promovarea folosirii acestui instrument sigur făcând referire la ICONET în articolul corespunzător al uh, regulamentului. Trebuie ca toate aceste uh, date să fie anunțate fără întârziere. Statele membre pot lua apoi în considerare dacă să încheie un acord cu operator cu statul membru vizat, acord care ar putea să asigure că ofițerii de legătură uh, susțin interesele uneia sau mai multor state membre. Agenția Frontex, după cum a spus și domnul președinte, a fost înființată în octombrie 2004 și a devenit operațională un an mai târziu. Frontex realizează și analize de risc. Aceste analize trebuie să se bazeze pe cele mai extinse resurse posibile colectate și furnizate în primul rând în practică de autoritățile competente ale statelor membre. Pentru a-și îndeplini misiunea, Frontex trebuie să faciliteze și cooperarea operațională între statele membre și țări terțe și poate și el să ia să coopereze cu autoritățile Uh, țărilor sau cu interna- organizațiile internaționale. Deși acești ofițeri pot aduce o contribuție substanțială la îndeplinirea sarcinilor de mai sus amintite, acest potențial nu este încă exploatat suficient și, uh, și nu există legături suficiente cu agenție. Modificările ar facilita integrarea Frontex în uh, discuții și ar permite tuturor statelor membre să ia inițiativa de a susține întâlniri și reuniuni ale ofițerilor de legătură. Statele membre au început să lucreze pe așa numitele rute de migrație, identificând platforme regionale de cooperare între ofițerii de legătură și atunci are sens ca statele cele mai interesante să ia, preia conducerea. Și, în sfârșit, în ceea ce privește datoriile de raportare, formularea actuală solicită elaborarea de rapoarte în fiecare stat terț în care se află ofițer de legătură, dat fiind faptul că, în prezent, ofițerii de legătură sunt detașați în peste 130 de țări, aceste dispoziții nu sunt aplicabile în practică. Prin urmare, Comisia propune adoptarea regl- prevederilor relevante pentru ca asemenea rapoarte să trebuiască redactate pentru regiuni specifice sau țări de interes special pentru unitatea europeană și să trebuiască depuse nu doar la Consiliu, ci și la Parlamentul European. Sperăm ca Consiliul și Parlamentul să ajungă la un acord în cel mai scurt timp cu privire la propunerea noastră și să o pună adopta ca în consecință. Mulțumesc! Thank you, Mr. Dobu. Now, on behalf of the Mulțumesc, domnule Dobos, Acum, din partea președinției Consiliului, doamna Marian Persson. Tack så mycket, herr ordförande. Ärade ledamöter, mina damer och herrar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari. Permiteți-mi să vă fac o scurtă prezentare a acțiunilor întreprinse de Consiliu până acum. Pe data de 23 septembrie, uh, grupul de lucru al Consiliului privind controlul de frontieră s-a întâlnit pentru discutarea acestei propuneri. Comisia și-a prezentat propria propunere, iar apoi grupul a discutat ansamblul acestor propuneri, adică articolele și preambulul. Și a rezultat că statele membre au sprijinit uh, propunerea comisiei. Grupul a căzut de acord asupra a două amendamente minore care să fie aduse propunerii de ordin lingvistic, amendamente care nu schimbă nimic din fondul de propunerii. Statele membre au convenit că aceasta este o propunere foarte bună și practică și ușor de aplicat și statele membre și-au exprimat sprijinul prin intermediul faptului că grupul a putut să ajungă la un acord în nu mai mult de 30 de minute. Statele membre, sigur că nu au considerat că această, această materie este una de, de, foarte complicată. De aceea, președinția ar dori să continue acest set de propuneri cât mai curând posibil, iar dacă discuțiile continuă la fel de ușor la nivel înalt, după cum s-a desfășurat în grupul de lucru, atunci am fi gata, am putea fi uh, capabili să adoptăm acest acord a Consiliului pe data de 30 noiembrie. Sigur că ne interesează foarte mult să auzim comentariile din partea parlamentarilor și să avem o discuție constructivă cu domnilor. Și de asemenea suntem gata să ne alocăm timpul necesar pentru a ajunge la aceste rezultate. Mulțumesc, doamna Persson. Spune președintele, acum domnul Diaz de Mera pentru prima lectură a raportului. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție raportul detaliat din partea comisiei și mă alătur și eu comisiei concluziile exprimate. Am avut o întrevedere cu doamna Marian Persson în această după-amiază și colaboratorii domniei sale pentru a încerca să ajungem la o evaluare precisă a poziției Consiliului. Și am plăcerea să constat că iată că ne aflăm în prezența unui raport provenit din procedura de codecizie și pot să vă spun că e vorba de o propunere simplă, amendamentele propuse sunt foarte simple și puțin numeroase. Așadar, ne aflăm, domnule președinte, într-o situație care îmi permite ca după ce voi fi făcut o prezentare să formulez o propunere de calendar pentru adoptarea acestui raport la sesiunea plenară din luna decembrie a acestui an, desigur. Aș dori să spun că la origine uh, originea acestei, acestui program este Sevilla și Salonic. Pentru prima dată la Sevilla și în mod definitiv am lansat această rețea ofițerilor de legătură și la Salonic această rețea a privit un nou avânt. Și aș putea să fac un rezumat, însă nu vreau să obosesc colegii, ci vreau doar să vă spun că această rețea a ofițerilor de legătură ar trebui să își aducă contribuția pentru facilitarea muncii Frontex. Și pentru asta trebuie armonizate capacitățile ofițerilor de legătură Deci, pentru a avea o, o, o dublă circulație prin intermediul Conet, care este o rețea absolut securizată, o rețea, după cum s-a spus aici, și vreau și eu să subliniez acest lucru, o rețea a cărei utilizare nu permite în niciun caz un schimb de informații în legătură cu date cu caracter personal. Acum, mă puteți întreba care anume sunt informațiile și datele care pot fi transmise prin această rețea. Sunt informații importante, v-aș răspunde, cum ar fi cele legate de fluxurile migratorii, de rutele migrației. Mă refer aici la imigrația ilegală, desigur. Și sigur, de informații legate de traficul de ființe umane, de activitatea organizațiilor infracționale asociate acestui trafic de ființe umane, metodele utilizate pentru falsificarea documentelor de călătorie, modul în care autoritățile combat această relație ilegală sau clandestină și așa mai departe. Și până la urmă, o concluzie ar putea fi că dacă ținem cont de informațiile furnizate de Consiliu. Vreau doar să adaug că se poate totuși face un amendament, că e vorba de aceste două amendamente care au fost evocate de Consiliu și care într-adevăr confirmă, au caracter lingvistic, sunt minore. Bine, pur și simplu nu au nicio influență asupra fondului problemei probleme pur lingvistice și mărunte. Asta este uh, natura acestor amendamente, deci nu este în niciun caz afectată natura prevederilor acestui regulament. Și, pe de altă parte, temeiul juridic al acestui regulament și anume litera B articolul 26.3 al, comunităților Euro, al Tratatului Comunităților Europene a fost întru totul respectată. Mă opresc aici, domnule președinte, și vă stau la dispoziție pentru un eventual calendar. Uh, mulțumesc, doamna Janine Pleșart. Mulțumesc, domnule președinte. În, uh, în cadrul unor întrebări scrise, m-am ocupat de, în mandatul anterior, m-am ocupat de problema imigrației. Dacă am înțeles eu bine, Consiliul și Comisia uh, pentru că eu, în fosta legislatură, solicitasem de multe ori ca și Comisia și Consiliul să ne să pună la dispoziție uh, uh, toate informațiile necesare statelor naționale, aș dori să am confirmarea că acum sunt, uh, putem avea la dispoziție aceste rapoarte. Aș dori să revin însă la uh, repatrierea imigranților ilegali pe calea aerului. Mă refer aici, sigur, la solicitanții de azil care li se respinge cererea. Consiliul, Comisia a repetat de mai multe ori că nu avea nicio intenție de a adopta standarde în această materie, însă acest lucru ar fi foarte important și trebuie să avem la dispoziție uh, datele corespunzătoare și să vedem în ce măsură aceste uh, acțiuni contribuie la prevenirea imigrației ilegale și în ce măsură e bine sau nu să introducem un mecanism. Deci aș dori, într-adevăr, să dispunem de mai multe informații din partea Comisiei. Mulțumesc, mulțumesc și acum doamna Chele. Da, mulțumesc că sunt și eu de acord cu cele spuse în legătură cu situația asta uh, a uh, activităților concrete și a ceea ce se discută în întâlnirile uh, ofițerilor de legătură, lucrurile sunt foarte neclare și sper și eu să dispunem de mai multe informații. Dați-mi voie să spun că unul din amendamentele depuse la articolul numărul 6 spune că Parlamentul European va primi rapoarte anuale conținând informații în legătură cu uh, uh, consolidarea rețelei și modul în care acest ofițer cooperează, probabil. Dar eu cred că Parlamentul European are nevoie de mai multe informații sau de rapoarte anuale în legătură de cât de bine e utilizat internetul de ofițeri de legătură și cât de bine este utilizată rețeaua ICON și așa mai departe, dar avem nevoie mai ales de informații uh, colectate uh, în realitate de, de acești ofițeri de legătură și văd că aici este o mare lacună. Nu se știe exact ce informații vom primi de la acești ofițeri de legătură și nu știu dacă, vom, dacă știm dacă uh, uh, vom dispune de informații în legătură cu fișa postului și dacă putem fi de acord cu această fișă a postului acestor ofițeri. Și asta mă duce la punctul următor. Ate să ne gândim și la faptul că informațiile pe care le colectează acești ofițeri sunt numeroase, dar acestea nu sunt incluse, de exemplu, informații despre modul în care sunt tratați migranții și uh, refugiații în țările gazdă. Sunt multe informații pe care ofițerii trebuie să le colecteze în legătură cu intrări și ieșiri, așa ceva, dar, dar nu și în legătură cu modul în care imigranții sunt tratați. Uh, și în modul în care se susține combaterea imigrației ilegale și obținerea de informații despre cei suspectați de a fi imigranți ilegali și văd că acestea sunt două din principalele lacune ale acestui document și a acestei uh, reformări a regulamentului. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Maybe some additional points from the European... Poate că cineva ar trebui să răspundă din partea Comisiei sau Consiliului, domnul Dobo, din partea Comisiei. Thank you, Mr. Chairman. I just would like... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să subliniez că acești ofițeri de legătură uh, sunt numiți de statele membre și administrațiile naționale. Deci nu reprezintă UE, ci își reprezintă propriile state membre. Iar regulamentul prevede doar cooperarea între aceștia și formele lor de cooperare. Mulțumesc. Thank you. Some additional point from the European... Mulțumesc și dacă cineva dorește să ia cuvântul din partea Consiliului, doamna Passion. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sigur că am ascultat cu atenție cele spuse de reprezentanții statelor membre și vom ține cont de cele spuse în în cadrul discuțiilor de la Consiliu care continuă, sigur. Mulțumesc și acum, domnule Diaz de Mera, aveți din nou cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Da. Și eu am acordat o atenție deosebită celor spuse de colega Keller și de colega Plaschart, mai ales cele spuse în legătură cu uh, fișa postului acestor uh, ofițeri de legătură. Dar asta există deja, e prevăzut în regulamentul 337 per 2004. Pe scurt, acești ofițeri de legătură intervin în vederea prevenirii și combată, combaterii imigrației ilegale. Se ocupă de repatrierea imigranților ilegali și clandestini, și, dar se ocupă și cazurile de imigrație legală. Asta spune regulamentul și noi am dori să propunem prin procedura de codecizie între Consiliu și Parlament. Deci ce am dorit noi este modificarea doar articolelor 3, 4 și 5 ale acestui regulament. Iar eu, în tot cazul, îmi iau angajamentul să mă ocup de toate celelalte propuneri care vor veni din partea colegilor. Iar apoi, domnule președinte, vreau să fac tuturor o propunere legată de calendar pentru activitățile noastre. Și anume, eu cred că avem aici un raport uh, relativ simplu, așadar putem doar să îmbunătățim și să adaptăm regulamentul pe care îl avem deja la dispoziție. Așadar, după cum spuneam, aș propune un document efectiv de lucru pentru data de 5, 4 uh, și 5 noiembrie, o primă prezentare și uh, termenul pentru depunerea amendamentelor aș zice să nu fie foarte lung, să zicem data de 5 sau 6 noiembrie, pe la orele amiezii, iar apoi, domnule președinte, vă propun să votăm în comisie pe data de 16 noiembrie sau cu ocazia reuniunii uh, lor de pe 1 și 2 decembrie, 1 sau 2 decembrie, pentru că mai apoi, dacă sigur mă voi bucura de încrederea colegilor, pentru că mai apoi să se voteze în plen pe 14 decembrie. Atât am avut de spus și vă mulțumesc. Vă da, mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Cred că am uh, luat uh, notă de această propunere privind calendarul și dacă nu există nicio obiecție, we will take into consideration this proposal in order to make it Luăm uh, notă, cum spuneam, de această propunere pentru a o face compatibilă cu calendarul și uh, uh, restului uh, reuniunilor parlamentare și mai ales cu plenara. Dar dacă putem ajunge la un acord acum, dacă nimeni are nimic de obiectat, cred că, iată, am încheiat acest punct și dosarul este gata pentru continuarea procedurilor. Și Permiteți-mi să trecem la, ordinea, la următorul punct de pe ordinea de zi, dacă nimeni nu mai are nimic de adăugat. Foarte bine. Atunci ajungem la punctul, punctele, punctul 6 până la punctul 11. Le luăm pe toate acestea împreună 6 până la 11 pentru că toate se referă la rapoarte de care s-a ocupat domnul Busutil. Așadar, Sugere o dezbatere comună a punctelor 6 până la 11. Punctul 6. Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere. Punctul 7. Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Barbados privind exonerarea de obligație de a deține viză de scurtă ședere. Punctul 8. Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația St. Kitts and Nevis pentru Același lucru, punctul nou acordul dintre Comunitatea Europeană și Bahamas, tot pentru eliminarea vizelor de scurtă ședere și punctul 10, acordul dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda pentru aceeași exonerare. Punctul 11, în final, acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere. Dacă nu mă înșel eu, Pentru toate acestea, domnul Busutil este raportor. Și mă grebesc să dau cuvântul pentru a ne prezenta situația. Mulțumesc, domnule președinte. Poate îmi va lua mai puțin timp mie decât va lua dumneavoastră pentru această introducere, pentru că lucrurile sunt foarte simple aici, dar încep prin a spune că, din păcate, n-am putut să vizitez niciuna din aceste țări deși tare mi-aș fi dorit, dorit. Și asta, bine, sunt niște rapoarte foarte scurte și se referă la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pe, și pentru cetățenii UE și cei ai țărilor terțe pe care tocmai le-ați menționat, domnule președinte, pentru o perioadă maximă de trei luni. Principala problemă sau principalul element sau singurul element pe care vreau să vi-l prezint din aceste rapoarte privește principiul reciprocității. Adică întrebarea este dacă avem aici un acord prin care noi oferim uh, sau primim la fel de mult pe cât oferim și reciproc pentru cetățenii țărilor terțe. Adică principiul reciprocității este el respectat sau nu? Înțeleg că reprezentantul Comisiei este de față și uh, ieri am vorbit cu, dâns, cu domnia sa pentru o clarificare și cred că ar trebui să ia cuvântul pentru a ne oferi această clarificare în privința problemei reciprocității față de eliminarea acestor vize pentru toți cetățenii uh, pe care îi privesc aceste rapoarte și după ce vom avea acest lucru la dispoziție, domnule președinte, propun să votăm deja aceste rapoarte chiar mâine. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Busutil. V-ați exprimat foarte clar și succint. Mi s-a dus la cunoștință că raportorul nu are intenția de a depune amendamente și de dragul acestei clarități sugerez ca termenul de punere a amendamentelor, dacă unii membri doresc să facă așa? Să fie cel uh, propus de Doru Busutil și acum haideți să auzim ce a de spus doamna Leila Elfalini din partea Mrs. Elfalini, please. Comisie, iar apoi vom auzi și reprezentantul Consiliului. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Tack, herr ordförande. Ärade ledamöter. Bine, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. E vorba aici de așa numite microstate. Și probabil că uh, ne ocupăm de ele sub un, în conformitate cu un regulament din 2001 pentru a fi sigur că aspectul reciprocității a fost respectat, specificăm că cerințele pentru vize nu se vor aplica la eliminările bilaterale de vize în cazuri în care există aceste acorduri. În 2008, Comisia și Consiliul au hotărât să inițieze negocieri cu aceste state în privința eliminării vizelor, care au negocierea a fost încheiate în luna noiembrie 2009, în luna octombrie vor fi încheiate. A fost adoptată o decizie, totuși acum așteptăm opinia din partea Parlamentului pentru a putea iniția aceste acorduri bilaterale cu țările respective. Și de data ce Parlamentul își va, emi, își va fi emis avizul, Președinția va uh, pune acest punct pe ordinea de zi a Consiliului pentru a se adopta o decizie și a se încheia aceste acorduri cât mai repede posibil. Mulțumesc. Mulțumesc și acum din partea Comisiei, doamna Daphne Gogu. Da, mulțumesc. Voi încerca să mă exprim foarte succint. În primul rând vreau să spun că susțin cele spuse de raportor. Cred că asta e principala problemă pe care o avem sau am avut-o de discutat în cadrul acestui prim acord de eliminare a vizelor la nivel comunitar. E vorba de reciprocitate și de securitate și claritate juridică. După cum știți, în 2006 Comisia a făcut o propunere evaluăm faptul că aceste șase microstate îndeplinesc uh, toate condițiile de bază, criteriile de bază, figurând în regulamentul 539, pentru ca să poată fi puse pe o listă pozitivă. În uh, ianuarie 2007 a devenit clar că aceste țări trebuie să facă parte din această listă pozitivă specificată în regulamentul 539. În același timp și pentru prima dată, Comisia și Consiliul au sugerat ca intrarea în vigoare a acestor, acestei eliminări a vizelor pentru cetățenii statelor în chestiune uh, se va produce după încheierea și implementarea primului acord de eliminare a vizelor. Sigur că este un aspect foarte important pentru politica noastră comună în domeniul vizelor la 10 ani după introducerea acesteia. Așadar, pentru prima dată dispunem, adică am făcut acest progres, am trecut la a doua fază a evaluării, adică încheierea de acorduri la nivel comunitar pentru eliminarea vizelor pentru cetățenii unor state terțe și în același timp o clarificare a cadrului uh, uh, juridic, a cadrului legal pentru o reciprocitate deplină de care se bucură cetățenii noștri. All the citizens of the all member states. Și pentru prima dată toți cetățenii tuturor statelor membre vor beneficia de același regim de acordare sau de eliminare a vizelor în relațiile cu state terțe. Deci condițiile pentru reintroducerea obligativității vizelor sunt la fel ca cele definite în uh, prevederea specifică în ce privește acordul, care figurează în acordul de eliminare a vizelor. Avem uh, uh date clare privind beneficiarii, uh, uh, titularii pașapoartelor. Aici e vorba de prim, o tipologie elaborată pentru prima dată în ce privește eliberarea vizelor. Deci eu cred că vom dispune de transparență, de garanții legale, în ce privește de plină reciprocitate pentru cetățenii noștri pe calea acestor acorduri de eliberare a vizelor. Ăsta este scopul, sigur că nu vreau să intru în detalii, să discut toate măsurile adoptate în vederea respectării reciprocității. Cred că unii dintre dumneavoastră sunt la curent cu evenimentele privind, uh, ce privesc reintroducerea obligativității vizelor pentru cetățenii Republicii Cehe din partea Canada, Comisia va emite un raport pe această problemă uh, peste câteva zile, așadar veți avea posibilitatea de a continua și de a discuta această problemă. Și în, în asta, în, uh, cu ajutorul noului raport al Comisiei, privind reciprocitatea. Mulțumesc și acum, uh, pentru parlamentari, vă rog cine dorește să ia cuvântul. Uh, da, sunt, eu sunt în favoarea eliminării uh, poverilor birocratice nenecesare, însă oare această eliminare a vizelor n-ar facilita încă și mai mult imigrația ilegală? Pentru că aceste state sunt descrise ca fiind microstate în ce privește populația. Uh, deci nu, nu au importanță foarte mare, dar odată ce se stabilește acest principiu, nu s-ar putea oare produce o extindere sau măcar să fie făcute propuneri de extindere a acestor eliminări ale vizelor pentru state mult mai importante din punct de vedere al populației? Oare nu există acest pericol? Mulțumesc. Ok, thank you. Mr. Moraes, please. Mulțumesc acum domnul Moraes. Mulțumesc, domnul președinte foarte serios, cam 800 de mii de cetățeni europeni vizitează aceste insule și eu doar să spun, eu vreau doar să spun că susțin cele spuse de domnul Busutil în privința reciprocității. Dar do- sunt doar, îmi exprim doar dezamăgirea că dânsul nu a organizat nicio vizită la fața locului. Simon, chiar mai dezamăgit aici, din păcate, dar oricum uh, uh, uh, resping cele spuse de antevorbitorul meu. Cred că măsura adoptată aici este cea corectă. Euh, da, foarte pe scurt dincolo de micile glume pe care tocmai le-am auzit, ar fi bine ca cetăenii acestor ări să fie la fel de bine primii atunci când vin în uh, statele noastre, la fel de bine cum ne primesc și ei atunci când uh, le facem o vizită. Uh, acum, pe un ton serios, problema eliminării vizelor pe, uh, pentru scurtă ședere este o problemă reală, pentru că cei care lucrează pe această temă știu foarte bine că problema vizelor pe scurtă durată este ca un cerc vicios care aduce eh, atingere drepturilor fundamentale ale cetățenilor, mai ales din țările din Sud. Este vorba aici și de schimburile culturale, și de schimburile economice, dar și de cele sportive. Avem o poziție foarte simplă, trebuie eliminate toate vizele eh, de eh, ședere pe termen scurt pentru ca toți cetățenii din țările din Sud să fie tratați în mod corect. Dacă nu, prin Eh, vizele de scurtă ședere le impunem situații clandestine pe care nici o țară nu le consideră favorabile. Pe textele propuse um, și ținând cont de ceea ce am spus, suntem eh, favorabili acestora cu câteva îngrijorări um, și anume ce înțelegem prin pașaport valabil, iată o noțiune care rămâne destul de vagă în termeni juridici. Vă mulțumesc! Domnul Bons, vă rog. Țările din uh, Caraibe sunt uh, adevărate plăci turnante pentru traficul de droguri, sunt uh, țări de tranzit pentru drogurile produse în America de Sud și uh, în acest mod drogurile ajung în Europa și în Statele Unite. De asemenea, au loc uh, activități de spălare a banilor și atunci este este nevoie cel puțin în Olanda de o garanție în plus. Suntem împotriva acestei eliminări a vizelor de scurtă ședere. Mulțumesc, domnul Rasip. Susțin uh, poziția raportorului. Cred că este important uh, din punctul de vedere al Uniunii Europene uh, și din punct de vedere al relațiilor cu aceste țări, uh, din punctul de vedere al libertății de mm, deplasare, este important să utilizăm oportunitatea de a vaccina între ghilimele aceste țări împotriva mm, unei boli mult mai grave decât gripa și cred că trebuie să cred că aceste state suverane trebuie să urmeze uh, regulile sănătoase și să nu cadă într-o criză de genul celei din Europa. Domnul Busuțil, dacă înțeleg foarte bine, raportorul propune să uh, aprobăm această decizie mâine și atunci ar fi bine să stabilim ca termen ora 18 astăzi pentru termenul pentru depunerea amendamentelor în așa fel încât mâine să putem vota. Domnul Busutil da, mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi uh, să încep prin a fi de acord cu dumneavoastră pentru termenul de uh, depunere a amendamentelor și pentru votul de mâine și aș vrea să mulțumesc membrilor care au contribuit la această dezbatere scurtă, dar uh, plină de viață. Permiteți-mi să clarific două aspecte. În primul rând, nu este prima dată când țările terțe sunt um, scoase de pe lista negativă și puse pe lista pozitivă din punct de vedere al vizelor. Nu este ceva ce facem pentru prima dată Uh, în ceea ce privește țările terțe. Și în al doilea rând aș vrea să clarific că acest lucru se va aplicat tuturor categoriilor de persoane, persoane obișnuite, diplomați, um, deținători de pașapoarte de serviciu, cu excepția uh, situațiilor în care vorba de activități uh, plătite, de, de realizarea de activități plătite. În aceste cazuri, uh, eliberarea vizelor va fi limitată. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au contribuit și cred că trebuie să lăsăm lucrurile așa. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Busutil. Alte observații din partea președinției? din partea Comisiei Europene. Doar o mică clarificare din partea Comisiei în ceea ce privește mandatele. Bineînțeles, uh, trebuie să negociem uh, o scutire de vize și cu Brazilia, o abordare pe care uh, încercăm să o dezvoltăm cu anumite țări terțe pentru a întări ceea ce uh, Comisia consideră ca fiind necesar și anume o siguranță juridică în ceea ce privește reciprocitatea între cetățenile țărilor terțe și uh, non-cetățenii. O altă precizare din partea mea în urma unei, unui comentariu făcut de un parlamentar. S-a Uh, eliminarea vizelor asta nu înseamnă că se elimină controlele la frontieră. Bineînțeles că persoanele care sunt implicate în uh, trafic sau acțiuni ilegale uh, vor fi uh, uh arestați la frontieră. Se mențin controlele la frontierele externe. Da? So, I think... Atunci cred că vom lăsa așa acest punct și vom continua cu următorul punct, și anume punctul numărul 12, abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă. Avem uh, un raport, iar Doamna Roberta Angelili este mm, responsabilă din uh, partea Comisiei Libe, însă trebuie să um, vă cer scuze în numele raportorului care nu a putut să asiste la această reuniune din motive uh, personale și atunci uh, îi vom da cuvântul domnului Jacolino în loc. Aș vrea să reamintesc că este vorba despre o preocupare cheie pentru comisia noastră. Am adoptat mai multe rapoarte privind această temă, dintre care un raport uh, elaborat de doamna Roberta Angelili în această primăvară, care emita recomandări privind uh, poziția Parlamentului în uh, domeniul combaterii uh, și amendării uh, procesului de combatere a abuzului sexual asupra copiilor. Uh, În primul rând, vom da cuvântul reprezentantului Comisiei, apoi președinției suedeze și apoi uh, observații și prezentare din partea raportorului, domnul Jacolino. Invit uh, reprezentantul Comisiei. Bună ziua! Mulțumesc, domnule președinte! Propunerea Comisiei în ceea ce privește abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor face parte dintr-un pachet împreună cu propunerea privind traficul de ființe umane pe care o vom discuta puțin mai târziu. Atât propunerea, ambele propuneri um, au abordare holistică și integrată, ceea ce înseamnă că în plus față de dispozițiile privind um, uh, dreptul penal, am inclus și dispoziții privind prevenirea, investigarea și urmărirea penală, protecția victimelor și protecția victimelor. Suntem convinși că această abordare este deosebit de eficientă în acest caz. Vorbim acum despre exploatarea sexuală și abuzul sexual asupra copiilor, precum și pornografia infantilă, cazuri în care obiectivul general al unei noi legislații este de a asigura o mai bună protecție a copiilor ca victime a acestor um, infracțiuni. Propunerea este construită pe baza uh, Convenției de uh, la Lanzarote uh, privind exploatarea sexuală a copiilor. Și este vorba despre o propunere deosebit de ambițioasă care își propune să meargă mai departe, să meargă dincolo de Convenția Consiliului Europei nu numai în ceea ce privește cadrul actual, dar și în ceea ce privește Convenția de la Lanzarote. În ce privește conținutul propunerii, preconizăm o arie mai largă a, a obligației de urmărire penală a activităților de, uh, care implică abuzul sexual, exploatarea sexuală și pornografia infantilă. În primul rând, aria este mai largă în ceea ce privește um, um, infractorii, um, uh, cei care comit acest delict. În ceea ce privește pornografia infantilă, nu se permite nicio excepție și luăm în considerare o um, evoluție a um, tehnologiei um, uh, informaționale și atunci am uh, inclus uh, noi tipuri de delicte și anume um, ademenirea copiilor pe internet și uh, îndemnul de, a de a stabili un contact cu ei în viitor. Al doilea obiectiv este promovarea asigurarea unei um, armonizări și unui nivel mai înalt de, uh, al um, sancțiunilor la nivel european. Suntem convinși că aceste infracțiuni trebuie să fie um, considerate ca fiind foarte grave, iar nivelul de sancțiune să fie uh, unul din uh, indicatorii percepției generale asupra gravității acestor delicte. În ceea ce privește urmărirea penală, avem dispoziții specifice 10 care se referă uh, la mm, extinderea statutului de limitare până la vârsta, mm, majori, mm, până la vârsta majoratului copilului. Am inclus instrumente de investigare foarte eficiente, linii de colaborare care s-au dovedit investit uh, foarte eficiente în uh, diferite țări europene. jurisdicția, competența este uh, greu de stabilit aici și încercăm să avansăm chiar în comparație cu Convenția Consiliului Europei. Această dispoziție este foarte importantă pentru că se decide um, abordarea problemei uh, turismului sexual și anume a celor persoane care călătoresc în străinătate pentru a putea um, comite abuz sexual uh, asupra copiilor în alte țări. Trebuie să ne asigurăm că uh, cetățenii și, re- și, și rezidenții țărilor europene pot fi urmăriți penal pentru astfel de infracțiuni comise în străinătate. În ceea ce privește protecția victimelor, avem o Uh, gamă largă de dispoziții, uh, nepedepsirea victimei pentru um, infracțiuni care pot fi eventual legate de condiția de victimă și aici avem cazul uh, copiilor care sunt aduși în situația de a se prostitua în țări în care um, prostituția este considerată o faptă penală. Am inclus dispoziții de protecție a copiilor uh, de, mm, față de victimizarea secundară. E vorba de victimizarea și traumele care derivă din modul în care autoritățile competente conduc uh, procedura uh, judiciară. De exemplu, uh, trebuie evitate repetiția, trebuie evitată repetiția nenecesară a audierilor copiilor pentru a nu prelungi traumele. Dispozițiile privind prevenirea sunt de asemenea deosebit de importante. Avem diferite moduri de prevenire în acest domeniu. În primul rând, programe de intervenție pentru um, infractorii sexuali sau persoane care um, se tem că vor deveni în timp astfel de uh, infractori, astfel de uh, programe de intervenție trebuie să fie disponibile și pentru persoane care sunt suspectate sau care au fost deja condamnate și care uh, doresc să se înscrie în astfel de programe în mod voluntar. Trebuie să ne asigurăm că este posibil uh, Uh, ca în țările europene să se blocheze accesul la site-urile internet care conțin uh, pornografie infantilă. Mm, sigur că este uh, mai greu să se elimine complet astfel de site-uri, mai ales atunci când acestea sunt create în afara Uniunii Europene, dar cel puțin trebuie să reușim să blocăm accesul vizitatorilor, clienților la aceste site-uri internet și, nu în ultimul rând, uh, prevenirea infractorilor recidiviști care au fost deja condamnați deci eh, evitarea ca aceștia să se poată muta în altă țară europeană unde să încerce să intre în contact cu copii din motive profesionale. un, o persoană care a fost deja condamnată se poate muta într-o altă țară, o țară care nu uh, știe nimic despre uh, dosarul penal uh, al uh, a persoanei respective în țara de origine. Uh, s-a decis uh, uh, crearea unui sistem de schimb de informații în acest sens și încercăm să um, împiedicăm să, ca informații foarte importante uh, legate nu numai de condamnarea în sine, ci și de imposibilitatea ca persoana respectivă să uh, aibă, să dețină funcții care uh, um, le aduc în, o aduc în contact cu copiii. Ei bine, toate aceste informații trebuie să facă parte din aceste mm, dosare penale și care să fie comunicate și să circule în diferitele țări. Consiliul vă va spune mai mult este despre mm, stadiul discuțiilor uh, privind uh, în cadrul uh, materiei de drept penal. În numele președinției suedeze, reprezentantul președinției suedeze dorește să ia cuvântul? Așa cum a spus Comisia, Așa cum a spus Comisia, președinția cehă a inițiat negocieri pentru revizuirea acestei decizii cadru. Când președinția suedeză a luat lucrurile de unde au fost lăsate, în iulie a avut loc prima întâlnire pentru negocierea acestei decizii cadru și cred că, în general, putem spune că statele membre au salutat inițiativa Comisiei, au avut o opinie pozitivă privind propunerea depusă, reprezintă un domeniu prioritar, lupta împotriva acestui gen de infracționalitate și există o nevoie de revizuire a deciziei cadru actuale deoarece tehnologia s-a dezvoltat și se folosește foarte mult internetul la aceste infracțiuni. Toate acestea au dus la nevoia de modificare a legislației. Ce am auzit noi din descrierea comisiei este că este o propunere destul de largă care acoperă o gamă largă de fapte care vor fi incriminate. Sunt și alte măsuri propuse în cadrul deciziei. Toate astea înseamnă că uh, e nevoie de timp pentru negocierea tuturor acestor puncte. Președinția, intenția președinției suedeze este să continue discuțiile și uh, Sperăm să atingem rezultate posibil, uh, tangibile în măsura în care acest lucru este posibil. Ar putea fi de interes ca această abordare integrată uh, a descrisă de comisie să fie salutată de statele membre. Mulțumesc! Mulțumim. E momentul să-l ascultăm acum pe raportorul nostru, domnul Giacolino. Mulțumesc, eh, poc'anzi, sostituisco sotto questo... După cum a spus, eh, mă aflu aici, eh, vorbesc aici acum în calitate de supleant al colegei Angelili, care a suferit un deces în familia și a trebuit să rămână în Italia. Consiliul și președinția, iată, ne-au împărtășit aceste unele uh, informații foarte interesante în legătură cu exigența de a revizui în mod critic un text care datează din 2004 și vorba de o temă sensibilă, una din infracțiunile cele mai grave, care trebuie pedepsită foarte sever și o infracțiune din cele mai respingătoare, dacă pot să spun așa. Deja în februarie președintele Parlamentului se ocupase de această problemă, apoi corecturile propuse de, de raportare, le-aș mm, putea părți în cinci puncte. Angelilli, la colega chiedeva de riconsiderare. Uh, doamna Angelilli cerea să luăm în uh, considerare și acest grooming, care ar putea fi denumită ademenirea minorilor pe internet și inclusiv abuzurile sexuale în interiorul familiei sau când minorul se află într-o, situa- într situație foarte vulnerabilă sau uh, de dependență, obligativitatea pentru statele membre de a face informații în legătoare, uh, schimb de informații din, de cazier judiciar, interzicerea posibilității uh, infractorilor de a exercita acțiuni, activități plătite sau neplătite și apoi o mai bună protecție a victimelor înainte și după eventualul proces. Și eu cred că pot să mai adaug alte uh, considerații. În primul rând, o mai mare, o mai bună protecție înseamnă și un mai bun ajutor psihologic și de asistență și de la psiholog până la neuropsihiatru infantil. Un alt aspect de care cred eu că trebuie, va ținut cont este cel legat de dubbio che un sostegno sotto questo aspetto per tutelare... De, de, de protezione cu titlu gratuit? Și sigur că antevorbitorii mei s-au referit deja la acest aspect. Iar în ultimul rând e vorba și de un, un mod de viață sănătos, atât al familiei, cât și al mediului uh, în general în care se dezvoltă copilul. Va trebui ținut cont și de acest aspect și de un angajament uh, față de statele membre pentru că aceste organisme educative să poată fi sprijinite pentru a combate una din infracțiunile cele mai grave, anume abuzurile la adresa minorilor. Mulțumesc! Now, uh, there are some... from our own schedule, I would beg you... Da. Mai multe persoane au cerut cuvântul și o să vă rugăm să, să, fiți, să fiți uh, cât mai scurți. Doamna Sibel, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. E o problemă la care revenim tot timpul și asta e deja un lucru rău, însă se face uh, încercare de a privi noile tehnologii și a le aborda adoptând regulamente care să oprească răspândirea pornografiei infantile, însă sunt convinsă că interzicerea accesului la anumite pagini internet nu o să aibă succes pe termen lung. Costă foarte mult și anularea acestor interdicții este foarte ușoară. Deci cred că uh, interdicția unor anumitor pagini nu este eficientă pe termen lung. În ceea ce privește copiii, trebuie să fim siguri că pornografia infantilă este eliminată de pe internet. Cred că putem face acest lucru forțând statele membre statele membre care tolerează aceste comportamente trebuie aduse în fața instanței asemenea pagini de internet nu trebuie să existe din prim, de la început. Blocarea accesului nu va funcționa pe termen lung. Domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumim președinției și comisiei pentru această propunere. Sunt de acord cu ce a spus doamna Zipel. Cred că ne aflăm aici într-o zonă foarte importantă. E grozav că avem aceste propuneri excelente care acoperă toate domeniile, însă vreau să subliniez în ceea ce privește interzicerea paginilor de internet, cred că ne confruntăm cu riscul de a ne împușca singuri în picior, discreditându-ne. O să vă explic uh, bazându-mă pe trei puncte. trebuie să milităm împotriva acestei propuneri. Pe de o parte, Parlamentul European a subliniat adesea că cooperarea internațională ar trebui să ducă la eliminarea conținutului pornografic infantil de pe internet, deci trebuie să existe o cooperare internațională mai accentuată că vă uitați la domeniul proprietății intelectuale, veți vedea că implementarea eliminării acestui conținut este ceva ce se poate realiza. S-au făcut progrese chiar în acest sens. Cred așadar că ar trebui să ne axăm mai mult pe proprietatea intelectuală, iar statele membre trebuie să fie făcute să șteargă acest conținut. Nu cred că interzicerea lui va funcționa. El trebuie eliminat pur și simplu. Uneori, aceste servere care pun aceste materiale pe web sunt în țări nu sunt neapărat în țări terțe, ci în state membre în care avem competență și unde legile ar trebui să aibă caracter obligatoriu. Am impresia că se face și s-a făcut prea puțin pentru a căuta alternative și pentru a le evalua. Am impresia, de asemenea, că în ceea ce privește evaluarea măsurilor, și ideea de a interzice acest conținut de pe internet, doamna Zipăl spunea că trebuie să ne gândim dacă există alternative care să fie mult mai eficiente. De asemenea, să analizăm uh, caracterul adecvat al acestei interdicții. Cred că nu am acumulat suficiente dovezi. Ne lipsesc efectiv dovezile că acest lucru se realizează, că e posibil nu, regulile nu sunt clare, nu, sunt, nu știm care ar fi măsurile pe care, bazele pe care s-ar fonda aceste măsuri, nu s-a făcut o evaluare a impactului și am impresia că ar trebui să ne pun niște întrebări. Avem niște propuneri foarte bune, însă când vine vorba despre implementarea acestei legislații, trebuie să întrebăm dacă s-a făcut ceva până acum pentru eliminarea acestui material pornografic. Cred că unele măsuri sunt simbolice și dacă sunt doar simbolice, înseamnă că ne tăiem singur craca de sub picior. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a mai spus deja, acesta este cea mai urâtă infracțiune, este o situație foarte periculoasă împotriva căreia trebuie să luptăm cu toți în Europa. Mai întâi trebuie să spun că propunerea Comisiei este bună, trebuie să abordăm această problemă, însă am auzit de asemenea și am citit multe despre închiderea site-urilor web și așa mai departe. Cred că trebuie să ne gândim la copiii mai întâi, să-i punem pe ei pe primul loc și în acest sens trebuie să identificăm copiii care sunt victime. Putem închide toate website-urile, dar tot vor fi copii care vor, se vor transforma în victime. Trebuie să folosim mai multe resurse pentru identificarea celor bieți copii care sunt victime. Apoi am două întrebări pentru Consiliu. În prezentarea lor, Consiliul a spus că, în general, statele membre au salutat această idee, dar am auzit ceva despre faptul că ar exista probleme în Consiliu. Aș dori să știu care sunt aceste probleme, fiindcă este o propunere bună din partea Comisiei și trebuie să știu cum merg discuțiile la nivelul Consiliului. Înainte de sesiunea de la Strasburg am pus întrebarea domnului Cecilia Malmström pentru că președinția suedeză abordează această problemă a pornografiei infantile și turismului sexual și apoi s-a menționat l'Europe de l'enfance, conferința din 20 noiembrie și s-a spus că această problemă a exploatării copiilor în contextul turismului va fi abordată. Acum am auzit că nu e cazul, așa că aș dori să întreb președinția Consiliului de ce a fost scos acest lucru de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Domnul Romela? Nu? Doamna Romelo? Romero? <laughs> ok. Then... Atunci, domnul Busutil? Grazie agli interventi del eh, Consiglio, del Commissione o anche Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru intervenția lor și pentru intervenția domnului Acolinos cu privire la același subiect. Cred că toți părinții au aceeași temere. Cea mai mare temere a lor este ce accesează copiii pe internet și ce pericole îi așteaptă acolo. Cred așadar că trebuie să luăm toate măsurile posibile și cât mai urgent pentru a le putea oferi copiilor noștri tot, toată protecția de care au nevoie și pe care o merită, mai ales în situații în care se confruntă cu riscul de a fi exploatați sexual sau folosiți pentru pornografie. Am un, o întrebare. Care este limita competenței noastre în domeniul activității criminale? Dacă nu mă înșel, acest lucru are de-a face cu domeniul penal și armonizarea legislației penale în acest domeniu. Poate reprezentantul Comisiei ar putea să ne spună care sunt limitele competenței noastre și cât de departe putem merge în acest domeniu pentru a fi eficienți. Pun această întrebare pentru că știm că Curtea de Justiție Europeană a dat câteva hotărâri, mai ales în domeniul mediului, care au impus limite destul de stricte în ceea ce privește competențele noastre în acest domeniu. Mulțumesc, doamnă Matie. Mulțumesc, domnule președinte. Există două întrebări. Prima, referitoare la prevenire Cred că am putea să acționăm mai mult în ceea ce privește prevenirea, mai ales atunci când știm că, din păcate, victimele sunt poate în jocul persoanelor care ar face chiar ele aceste infracțiuni. Deci cred că ne putem imagina un sistem de prevenire plecând de la faptele care s-au fost comise asupra acestor copii și apoi, al doilea lucru, se referă la turismul sexual. Aș dori să știu dacă Comisia are date precise vis-a-vis -vis de acest turism dincolo de frontierele Uniunii Europene, fiindcă am efectuat o misiune în Cambodgia în mandatul precedent și am fost surprinsă. E curios, eu eram convinsă că turismul sexual al europenilor era foarte important și am lucrat cu ONG-urile din Cambodgia și am fost surprinsă să constat că ei, aceste persoane îmi spuneau că turismul sexual este foarte regional și mai degrabă asiaticii sunt mari consumatori a acestui turism și m-am plimbat seara, noaptea în locuri destul de suspecte și erau foarte puțini europeni lucruri pe care mi l au confirmat și ONG-urile, după cum spuneam. Vreau așadar să știu dacă aveți date despre acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte m-a ocupat de această problemă la granița germano-cehă de foarte multă vreme și cred că e bine că facem ceva acum pentru protecția victimelor. Salut acest lucru. Și trebuie să lucrăm și mai mult în ceea ce privește prevenirea și lucrul cu infractorii cu, cu persoanele care comit abuzuri pentru a preveni infracțiunile ulterioare. Trebuie să subliniem acest lucru dacă vrem să tratăm această chestiune în mod corect. Am senzația ciudată sau oarecum ambivalentă că atunci când vorbim despre infracționalizare, spun asta pentru că în Germania am dezbătut foarte mult dacă să folosim o lege care există deja sau să o amendăm, fiindcă infracționalizarea poate avea, incriminarea poate avea efect asupra copiilor, ea uneori face lucrurile mai rele și exacerbează problema. Întrebarea mea este dacă e corect să facem așa. Iar un al treilea punct se referă la cooperarea polițienească Cred că aici nu am făcut nici pe departe suficient. Am văzut că cooperarea polițienească transfrontalieră pentru urmărirea infractorilor este foarte importantă și e un lucru pe care trebuie să, să îl subliniem. Și ultimul lucru, cred că închiderea site-urilor nu ne duce nicăieri. Am avut o dezbatere în Germania în, despre același lucru dar nu cred că interzicerea unor site-uri de internet este calea corectă. Trebuie să ne ocupăm de eliminarea lor și nu trebuie să reacționăm în grabă, trebuie să lucrăm mult la acest subiect pentru a găsi răspunsurile corecte. Mulțumesc, domnul De Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect foarte grav și avem o altă propunere aici, conform căreia legislația penală va fi oarecum armonizată. Desigur, vrem cu toții ca abuzul copiilor să fie combătut și vrem să cooperăm în acest sens. Însă, în evaluarea de impact, omite starea armonizării legislației penale per total în prezent. Dori, întrebarea este, do, se dorește legislație armonizată? Răspunsul este nu, poate nu acum, statele membre nu sunt pregătite. Deci este evident că Comisia are niște idei în minte și aș vrea să știu care e obiectivul final al Comisiei privind legislația penală. Este extrem de riscant să nu stabilim cum se tratează problema crimei, de exemplu, în Uniunea Europeană, pentru că aceste infracțiuni sunt legate între ele. Dacă ne îndreptăm spre o legislație penală comunitară, să privim cazul Statelor Unite. Cum definim ce se hotărăște la nivel european și ce se hotărăște la nivel național? Nu cred că această problemă a fost uh, abordată în mod adecvat în această propunere. Vrem încă o dată să știm care este viziunea Comisiei în ceea ce privește armonizarea legislației penale. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În general, am probleme cu legislația la nivel european care să se adreseze statelor membre. Uh, banning. Dar n-am nicio problemă în legătură cu toleranța, zero, cu toleranța zero față de pornografia infantilă, deci nu am nicio problemă cu interzicerea unor uh, situri de pe internet uh, care să aibă legătură cu pornografia infantilă, n-am nicio problemă, n-am nimic împotriva uh, interzicerea posesiei de material legate, legat de pornografie infantilă. Unii colegi văd că au problemă cu temeiul juridic. Cred că sunt colegii cu o gândire mai liberală. Da, e asigur de cele ce urmează. În spatele fiecărui material legat de uh, pornografia infantilă se comite o infracțiune, una din cele mai grave imaginabile pe fața Pământului. Și nu vorbim aici doar de simboluri, ci de produsele suferinței uh, copiilor până la urmă. Aceste suferințe sunt reale. Copiii au de suferit pentru că acel material, acele poze să fie publicate și noi legitimăm uh, uh, acțiunea de a, a interzice aceste materiale este absolut pe deplin legitimată, justificată și trebuie eliminată uh, uh, cererea pentru a fi uh, eliminată și oferta, pentru că unii liberali ar putea uh, să se opună, să spună că să pedepsim doar pe uh, făpta și nu cei pe care se află doar în posesia uh, materialelor, dar trebuie să recunoaștem că toată lumea sunt, toate, toate acestea sunt verigile aceluiași lanț că fără posesori, fără cere nu ar fi ofertă. Și atunci nu ar exista nici suferința copiilor. Deci nu uitați niciodată acest aspect, nu uitați niciodată că vorbim de copii care au doar de suferit pentru ca să se producă aceste imagini publicate pe internet. Și îmi pare rău că prietena mea din Germania râde la cele spuse de mine pentru că problema este foarte gravă și oricât am fi de liberali, nu cred că ar trebui să permitem ca un copil să sufere. Mulțumesc pentru atenție. Some additional comment by Mr. Albrecht. Da, domnul Albrecht, văd că mai are un comentariu de făcut. Domnul Albrecht, da, uh, poate nu s-a înțeles bine ceea ce am spus eu. Am spus că și eu consider la fel de important ca și Comisia și Consiliul să poată fac, face aceste propuneri. Deci nici cum nu am dorit un angajament mai puțin important în combaterea pornografiei infantile, ci din contră. Pentru mine este foarte important să se înțeleagă că dacă se închid aceste website-uri sau dacă sunt blocate, în fine, există poate o reacție momentană, dar nu de durată. Pentru mine important este modul în care se procedează. Sunt eliminate sau doar sunt blocate aceste website-uri? pentru că există soluții tehnice împotriva acestor măsuri ale noastre și atunci cei care fac schimb de dosare uh, cu imagini mm, pornografice infantile nu sunt afectați, ci poate că sunt afectați doar cei care până la urmă poate nu au nicio legătură deci până la urmă cu aceste activități. Deci uh, trebuie să vedem, să nu cumva să exercităm o cenzură. Trebuie să examinăm foarte bine dacă există sau nu oportunitatea de a lua aceste măsuri. Sigur că nu, nu niciodată n-am spus că nu trebuie protejați copiii. Bine, spune președintele și acum dăm să doamne Gian Marinaro din partea Comisiei încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. not at all sure that I have the right the, the good answers for all the good questions <laughs> that have been uh, uh, and all the good uh, the, the, the important issues have been raised. Um, alternatives. S-au luat în considerare alternative aici, sigur. Sigur că am profitat de opinia experților atunci când am uh, propus, uh, când am elaborat propunerea și mai ales am luat în considerare uh, expertiza Europol Europol, care este foarte activă în domeniul combaterii pornografiei infantile, dar în general în combaterea acestor, acestui tip de infracțiuni și, de asemenea, expertiza existentă la nivel de state membre, de exemplu Marea Britanie, cu o agenție foarte activă, Poliția Postală din Italia și altele. Sigur că nu poate fi decisivă în acest domeniu o singură acțiune, pentru că tehnologia știm că evoluează foarte rapid și e foarte dificil de combătut acest tip de infracțiuni. Însă, sigur că uneori închiderea unui website este imposibil, pentru că nu, acest website nu este localizat, nu se află în Uniunea Europeană și uh, deși noi uh, încercăm să extindem uh, uh, competența noastră și în legătură cu închiderea unor website-uri care nu sunt localizate în Europa, dar știm că în practică această măsură este foarte greu de luat. Dar chiar dacă o acțiune nu este decisivă, este totuși o acțiune care produce efecte. De exemplu, scăderea popularității sau profitului pe care îl fac oamenii care până la urmă sunt adevărații proprietari ai acestor website-uri. Deci ne gândim la o serie întreagă de acțiuni diverse, de exemplu am înființat uh, un fond bazat pe, o, pe un parteneriat public-privat pentru uh, care să, inclusiv uh, companii de, cre- de companii de ordin bancar și financiar, cum ar fi, și sisteme de plată cum ar fi PayPal, în ideea de a identifica rutele banilor utilizați pentru cumpărarea de material legat de uh, uh pornografie infantilă și apoi, sigur, ă, pe bază voluntară din partea băncilor se poate realiza o anulare, până la urmă, a acestor contracte. Al doilea rând, identificarea copiilor. Sigur, credem că unele ONG-uri sugerează ca pornografia infantilă să fie numită imagini ce cuprind abuzuri sexuale, de natură sexuală. Și sigur că în spatele oricărui astfel de material uh, stă o infracțiune, un abuz. Și identificarea acestor copii de care se abuzează ar trebui să devină o prioritate absolută avem o decizie cadru care ține cont de acest lucru și suntem activi în acest domeniu, inclusiv prin această coaliție financiară de care am vorbit. Acum, limitarea competențelor noastre. Aici pot să spun că am uh, făcut o propunere uh, consultându-ne cu serviciile noastre juridice, am verificat fiecare prevedere Și avizul serviciului juridic al Comisiei este că fiecare prevedere se aplică, are un temei juridic corespunzător pentru că fiecare prevedere este legată de obiectivul primar. Apoi, în ce privește turismul sexual, din păcate nu dispun de date precise Fenomenul uh, este unul de natură neclară, pentru că până acum nu au existat metode de a investiga și pune sub acuzare majoritatea acestor cazuri, care rămân nepedepsite în țările în care sunt comise. Mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc. Din partea președinției, dacă dorește uh, reprezentanta acesteia să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E important să ținem cont de spusele reprezentantei Comisiei și de cele spuse de alți vorbitori de aici, și anume că blocarea website-urilor uh, mai poate fi dublată de uh, stoparea plăților ilegale uh, legate de cumpărarea de materiale cu caracter de pornografie infantilă. Uh, deci se pare că este nevoie de, în Consiliu de o, o de informație suplimentare în legătură cu atitudinea statelor membre, pentru că este un, știm că este un domeniu foarte complex, o problemă foarte complexă și dificil de abordat și de rezolvat. Uh, statele membre, sigur că nu pot adopta întreaga propunere de la A la Z, lucrurile sunt mult mai complexe, dar până la urmă cred că în acest moment e prea devreme pentru ca noi să putem prevedea poziția Consiliului. E vorba doar de prima lectură și propunerea va trebui reanalizată. Dar la acest, la acest stadiu putem spune deja că văd că toate statele membre au o viziune comună și un punct de vedere comun și anume prevederile legate de mm, pedepse, de pedepsirea infracțiunilor. Trebuie să respecte principiul proporționalității. Statele membre ar avea o poziție mai nuanțată pentru că sigur că mm, sistemele prin care diversele state membre implementează acquis sunt diferite și statele membre ne-au solicitat să revenim la concluziile Consiliului din 2002 în, în, uh, pe această temă. Eh, da, mm, am uitat ceva. S-a mai uh, pus aici problema sau s-a pus o întrebare în legătură deci cu, cu, cu toate problemele de care s-a ocupat conferința în noiembrie, dar nu dispun acum de un răspuns. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc că am avut o dezbatere foarte aprinsă și pentru câteva remarci concluzive uh, dăm din nou cuvântul domnului Iacolino. Mi pare că il eh, dibattito abbia... Mulțumesc, mi se pare că dezbaterea ne-a permis să putem face o afirmație și cu siguranță putem spune că e vorba de un subiect foarte serios și vrem să ajungem la niște concluzii și să facem asta în mod lucid și să avem acțiune concretă. Am auzit aici o serie de considerații cu care, până la urmă, putem fi de acord, dar sigur că până la urmă contează să dispunem de un text consensual care să ne permită să facem progrese cu ajutorul fiecăruia, pentru că până la urmă fiecare părere e vrednică de atenție. Mulțumesc, domnule președintele. Bine, cred că cu asta putem încheia discuția. Sigur, este un subiect foarte, foarte delicat. Cred că suntem cu toții conștienți că e una din problemele în care, în care trebuie să reprezinte o prioritate și una din cele mai sensibile, cu mare impact asupra bazelor mm, codului penal al fiecărui stat național până la urmă. Asta a fost doar un, a reprezentat doar un prim schimb de opinii și sunt convins că dezbaterile intense vor continua. Domnul de Iong, dacă dorește să adauge ceva, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mă scuzați, doresc doar să pun o... Am, pusesem o, o, o întrebare comisiei, dar nu mi s-a răspuns. E vorba de armonizarea europeană. Oare reprezentanta comisiei ar putea să ofere o clarificare sau poate că să răspundă că vom avea în scurt timp la dispoziție un document al Comisiei să vedem cum va introduce aceste măsuri în politica generală în materie penală a Comisiei. Ne interesa foarte mult. Da, vă rog, Comisia, doamnă Gian Marinaro, foarte pe scurt. Da, mulțumesc. Din păcate, nu am competența de a da acum un răspuns la o întrebare cu caracter atât de general. Dar, în general, sigur că noi dorim o mai mare armonizare a uh, codurilor penale din statele membre, sigur, și acest lucru se reflectă în propunerea noastră. Dar sigur că acum nu vă pot da un răspuns, pentru că întrebarea, după cum spuneam, a, a avut un caracter foarte general. Și îmi pare rău. Mulțumesc, spune președintele. I think this is about it for this particular point. Da, cred că am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și sper că vă dați cu toții seama că suntem deja în întârziere pentru că e 5 și 20 și iată mai avem încă 3 puncte pe ordinea de zi. Așa că trebuie, nu avem uh, altă alternativă decât să accelerăm lucrurile. Punctul 14 acum, convenți, prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor. E al doilea schimb de opinii după prezentarea făcută de comisie. Și în primul rând trebuie să urăm uh, bun venit membrilor Comisiei FEM pentru drepturile femeilor care au acceptat uh, invitația de a participa la reuniunea noastră la discutarea acestui punct și președinția suedeză Uh, acordă o mare prioritate combaterii traficului de ființe umane. Se desfășoară discuții în Consiliu în, privința propunerii deciziei cadru pentru combaterea traficului de ființe umane și pentru uh, respingerea propunerii făcute de comisie, dar pentru că nu avem suficient timp la uh, uh, dispoziție, pentru că nu am avut uh, destul timp, la, destul timp la dispoziție. La ultima noastră reuniune am amânat uh, discutarea acestui subiect pe astăzi. Uh, vă reamintesc că Consiliul a solicitat Parlamentului să emită o opinie până data de 17 decembrie 2009. Dacă Tratatul de la Lisabona va putea intra în vigoare, această propunere va modifica temeiul juridic iar Parlamentul va fi asociat în procesul de codecizie. Ținând cont de toate acestea, vă propun acum să începem prima dată cuvântul raportoarei doamnei Head, iar apoi Comisia va face o prezentare și va interveni apoi uh, reprezentantul Consiliului European, doamnă Head, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dar încă o dată și acesta este o problemă foarte importantă. Știm că traficul de ființe umane e una din cele mai uh, groaznice infracțiuni. În 1850 această infracțiune a fost uh, interzisă în întreaga Europa, însă și până în ziua de astăzi, deci cu mai mult de 100 de ani mai târziu, un mare număr de oameni uh, cade victima aceste, infracțiuni. Parlamentul și celelalte instituții europene joacă un rol important în combaterea acestei forme moderne de sclavie și propunerea pe care avem în fața noastră reprezintă un bun punct de pornire, mult mai bun decât uh, decizia cadru anterioară. Și e bine că ne punem de acord asupra unei astfel de decizii cadru pline de sens, dar avem nevoie de mai multe decât consecințe în materie penală. Avem nevoie de mai multe acțiuni de prevenire. Trebuie să vedem cum vom putea combate acest fenomen care are natură transfrontalieră și vom putea face asta împreună, de să combatem sclavia sexuală, munca forțată, adopțiile forțate și așa mai departe. Ceea ce mă aduce la o întrebare la adresa Comisiei. Numele uh, deciziei este prevenirea și combaterea deciziei care este prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protecția victimelor. Această decizie cadru este, se referă în primul rând la dreptul penal și la consecințele penale, dar nu uh, prea mult la prevenire, din, din uh, câte pot eu vedea. Oare n-ar trebui să se numească mai degrabă consecințe penale ale traficului de ființe umane și protecția victimelor? Pentru că dacă nu, titlul este înșelător. Și o a doua întrebare la adresa Comisiei. Uh, Oare vom putea vedea niște măsuri legate de prevenire în uh, viitor apropiat? Pentru că avem nevoie de mult mai multă cooperare la nivel transfrontalier. Am multe comentarii și propuneri, dar nu voi intra acum în detaliu. Vreau doar să vă mai adresez câteva întrebări. Dacă examinăm articolul 3, pedepsele prevăzute acolo, Văd că infracțiunile îndreptate împotriva copiilor au fost incluse la articolul 3.2 cu o pedeapsă cu închisoarea de un maxim de 10 ani. Oare nu ar trebui ca această infracțiune să fie inclusă la 3.3 cu o pedeapsă maximă de 12, cel puțin 12 ani? închisoare. Cred că infracțiunile împotriva copilii, copiilor ar trebui să fie incluse la articolul 3.3 Dragi colegi, până la urmă e vorba aici de copii care trebuie să îndure consecințele acestor infracțiuni pentru tot restul vieții. Deci avem nevoie de pedepse foarte severe. Și mă întreb dacă Consiliul este de acord cu mine. De asemenea, mă întreb ce fel de formare prevede Comisia pentru cei care sunt implicați în activitatea de combatere a traficului de ființe umane, că nu văd nicio referire la asta. Și la articolul privind supravegherea, numărul 13, cred că Parlamentul trebuie să aibă mai mare implicare în supravegherea, uh, punerea în, aplic- uh, punere în aplicare deciziei cadru. Oare ce crede Comisia și Consiliul în legătură cu acest lucru? Și în final am înțeles că a fost înființată o rețea de către Consiliu, o rețea de raportor național în legătură cu traficul de ființe umane. Aș dori să știu dacă e posibil ca și Parlamentul să fie implicat în această activitate. Mulțumesc! Da, mulțumesc, spune președintele, și acum uh, să auzim uh, ce are de spus reprezentantul președinției suedeze sau reprezentanta. Nu, întâi comisia. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, nu mai am multe de spus în legătură cu abordarea generală a deciziei cadru. E aceeași ca în cazul exploatării sexuale a copiilor. Am, uh, prevăzut, am uh, inclus diverse previzi, um, diverse măsuri legate de pedepsirea infractorilor, asistența acordată victimelor, monitorizarea, E vorba de o abordare complexă, propunerea e una ambițioasă. Eu aș dori să, să trec imediat la întrebările pe care mi le-a adresat uh, raportoarea. În primul rând, prevenirea. Sigur că trebuie să ținem cont de faptul că, în primul și în primul rând, scopul acestei decizii cadru este o armonizare a legii în materie penală. Deci doar uh, prevederile care au legătură strictă și strânsă cu acest scop pot fi incluse aici și au un uh, temei legal corespunzător. Și știu că mm, măsurile privind prevenirea nu ar putea fi îndeajuns sau ar putea părea ca, ca nefiind de ajuns, dar Trebuie, în primul rând, să prevedem acțiuni și politici pentru această prevedere și nu o legislație mai stufoasă în domeniul penal. În al doilea rând, în ce privește pedepsele, Aș dori să spun uh, Parlamentul European că Comisia Europeană este foarte îngrijorată în legătură cu problema asta a pedepselor. Dumneavoastră spuneți aici că acest tip de infracțiune, dacă este comis împotriva unui copil, ar trebui să fie pedepsită foarte sever. Maximum care este prevăzut este 12 ani. Dar vreau să spun că nu sunt deloc sigură că statele membre ar uh, primi cu ochi buni această înăsprire a pedepsei și vom vedea cum se vor desfășura discuțiile în uh, următoarea sesiune a DRAPEN. Dar sigur că punctul de vedere al Comisiei este că avem nevoie de pedepse mai aspre. Și asta în întreaga Europa. A treia întrebare se referea la monitorizare. Pentru moment, prevederile se referă doar la înființarea unei rețele de raportori naționale. Deci sisteme de monitorizare naționale, pentru că suntem conștienți că la nivel de state membre e esențială colectarea datelor, evaluarea rezultatelor la care s-a ajuns în combaterea traficului și asta este o condiție preliminară la a dispune de date comparabile și evaluabile la nivel european. Rețeaua informală de raportori naționali și-a început de-abia activitatea. Discuțiile continuă în legătură cu criteriile care trebuie utilizate pentru uh, colectarea datelor care trebuie comparate, însă e sigur că acest proces se află doar la început. Și încă ceva în legătură cu unele uh, măsuri inovatoare în ce privește asistența și protecția victimelor. Comisia Europeană ar dori să sublinieze importanța acestor prevederi. Noi spunem că dorim să ne asigurăm că există asistență și sprijin pentru victime înaintea, pe durata și după procedurilor penale, inclusiv pentru compensarea și ajutorarea victimelor să obțină uh, despăgubiri bănești. Și noi suntem conștienți că uh, sarcina asta este foarte dificilă, dar de asemenea suntem conștienți de faptul că victimele traficului de ființe umane sunt victimele uneia din cele mai grave infracțiuni de pe fața Pământului și de asemenea știm că dacă victimele beneficiază de asistență și protecție corespunzătoare încă din primele faze ale unui proces sau ale oricărui tip de procedură, cel puțin asta ne demonstrează practicile naționale, victimele devin o sursă foarte bună de probe. Asta nu înseamnă că noi considerăm victimele ca un instrument al acuzării, ci doar că dorim să ne asigurăm că, într-adevăr, se furnizează această asistență în mod constant, imediat ce există o indicație că o persoană ar fi putut uh, cădea victimă traficului de ființe umane. Și dorim să evidențiem faptul că această aprobare și-a dovedit eficiența în, uh, într-un uh, număr considerabil de state membre și considerăm că este esențial în, uh, pentru această decizie cadru. Mulțumesc din partea președinției, dacă doriți la, să luați cuvântul, vă rog. Tack, herr ordförande, ärade utskottsmedlemmar. Ehm, jag uppfattar att det fanns en fråga riktad till rådet även där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 infracțiunile împotriva copiilor sunt într-adevăr cele mai grave în cadrul acestei decizii. Cred că toată lumea este de acord că copiii sunt principalul grup uh, de victime aici. Dacă aveți de făcut observații, vă recomand să fiți uh, conciși pentru a putea respecta uh, timpul uh, la, pe care îl avem la dispoziție, doamna Argentini. Da, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus uh, raportoarea, este un cadru mai bun decât cel anterior. Este o veste bună. Putem uh, de asemenea, trebuie să abordăm traficul um, uh, de ființe umane și din perspectiva prevenirii. Trebuie de asemenea să dăm uh, cât mai multă um, importanță victimelor. De aceea aștept o propunere mai bună. Cum putem da um, o importanță sporită victimelor, cum ne putem asigura că le beneficiază de o asistență juridică bună, de compensații, nu neapărat de compensații din partea uh, grupului sau persoane care, la uh, care sunt autoare ale traficului, ci din punct de vedere juridic. Aș vrea să am un răspuns uh, aici din partea Comisiei. Și proiectul de decizie cadru sugerează că statele naționale, statele membre pot să aplice măsuri care, din punctul meu de vedere, criminalizează poziția victimei chiar mai mult. Adică se sugerează că persoana care de, se ocupă de o persoană care este supusă traficului de persoane, deci care beneficiază de serviciile unei persoane victime a traficului de persoane trebuie de asemenea uh, urmărită. Însă, cred că este un lucru foarte greu de dovedit și mă întreb dacă Comisia sau Consiliul ar putea să explice de ce acest articol care nu este obligatoriu există aici și cum se preconizează uh, acordarea unui statut îmbunătățit victimelor. Cum să facem ca ele să nu devină și mai vulnerabile? Și ultima întrebare se referă la victime, la victimele care devin și mai vulnerabile. Dacă pot să mă exprim așa, unele persoane sunt vulnerabile, altele sunt și mai vulnerabile. Acest lucru, într-adevăr, poate fi uh, valabil. Am vorbit despre copii, orice persoană care este victima traficului de ființe umane este vulnerabilă și nu cred că ar trebui să existe o distincție în ceea ce privește asistența și ajutorul sau protecția de care acestea beneficiază. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că putem avea măsuri specifice de prevenire și de sprijinire a victimelor pentru uh, grupurile vulnerabile și cred că uh, punctul unu doi din uh, memorandum uh, abordează problema grupurilor vulnerabile și aș vrea să o întreb pe raportoare dacă uh, se, dacă rasa și etnicitatea nu sunt, și etnia nu sunt incluse în mod expres în Ungaria femeile de etnie romă sunt uh, victimele cele mai frecvente ale traficului. De ce nu se face o analiză diagnostică a acestei probleme? Pentru că dacă uh, ne dorim acest lucru, am putea avea măsuri de prevenire și de protecție specifice pentru eh, victimele traficului pe, eh, din cauze etnice. Aș vrea de asemenea să întreb pe raportor și pe uh, președinția suedeză dacă abordarea pe care au dezvoltat este o abordare care nu ia deloc în considerare caracterul etnic sau este neutră din acest punct de vedere, pentru că în Ungaria foarte avem foarte multe cazuri de femei de etnie romă care sunt victime ale traficului atât în țară cât și în afara țării și e vorba aici de o problemă de corectitudine politică. De ce? Pentru că autorii traficului sunt de asemenea de etnie romă. Cred că este o problemă foarte importantă care trebuie clarificată. Vrem sau nu să includem și elementul etnic aici? Un alt grup de victime vulnerabile uh, este cel al femeilor din noile state membre. Acestea, mai ales cele din țara mea, Ungaria, nu au același nivel de vulnerabilitate ca și femeile din vechile state membre. Trebuie să fim sinceri aici. Cel puțin în Ungaria, situația, este foarte, situația femeilor este foarte asemănătoare cu situația femeilor din lumea a treia. Dacă vrem să vorbim într-un context mai larg, nu trebuie să vorbim numai despre sărăcie, ca și când ar fi un fenomen natural, ci ar trebui să specificăm, la fel cum facem în documentele ONU, că uh, este un rezultat al, ajust, al programelor de ajustare structurală care ne-au fost impuse de FMI și de Banca Mondială, iar femeile sunt într-o situație de sărăcie și ca urmare sunt mai vulnerabile. Deci trebuie să punem accentul uh, și să începem să, să lucrăm pe aceste probleme ale femeilor din statele membre noi și mai ales din Ungaria pentru a le um, asigura o protecție specifică ca în exemplul femeilor de etnie romă care sunt victime ale traficului realizat de bărbați de etnie romă. Domnul Domnul Busutil, mulțumesc. Am o remarcă de făcut aici în ceea ce privește rutele de traficul în cadrul rutelor de imigrație. Este și acest trafic inclus în această inițiativă? Mă gândesc la un caz clasic de trafic care este foarte frecvent și cu care ne confruntăm mai ales în statele membre din Sud și care se referă la uh, punerea oamenilor pe un vapor, li se cere o mie de dolari fiecăruia și sunt trimiși în Europa. Uh, Aș vrea să întreb uh, dacă, este un, dacă acest mod de trafic este inclus uh, în această inițiativă și trebuie să spun că aici intră și foarte multe victime copii. Uh, copii care uneori își însoțesc părinții, dar care foarte frecvent sunt uh, minori neînsoțiți și care se confruntă cu o dificultate specifică și anume că mm, este mm, foarte foarte uh, greu să te referi la aceste categorii de uh, persoane vulnerabile, cum sunt minorii neînsoțiți. Mulțumesc, domnule Busutil. Ne întoarcem la doamna Head pentru comentarii. O să răspund uh, doamnei Morbai. Uh, în calitate de raportor, nu eu sunt cea care a redactat această decizie cadru, dar uh, grupul uh, femeilor de etnie romă despre care a vorbit doamna Morvai mm, este un subiect care ar putea foarte bine să intre într-un amendament. Suntem la începutul activității pe această decizie cadru și sper că vom continua cooperarea pentru a ajunge la un acord asupra unui text care să fie cât mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Și mulțumesc că ați fost atât de scurtă. Mă întorc la comisie și la președinția suedeză. Vă rog de asemenea să fiți scurți. Da. Prima întrebare criminalizarea, urmărirea penală a clienților, a utilizatorilor uh, serviciilor um, uh, furnizate în cadrul traficului. Uh, propunerea noastră nu este obligatorie, tocmai, pe, nu este obligatorie, tocmai pentru că este un aspect foarte controversat și știm acest lucru. Știm că foarte multe țări merg în această direcție, dar în timpul consultărilor pe care le-am avut cu statele membre, unele dintre acestea au afirmat foarte clar că nu sunt gata să accepte dispoziții obligatorii în acest uh, domeniu. Deci am fost foarte prudenți pentru că vrem să evaluăm situația uh, luând în considerare implementarea reală a acestor dispoziții în țări care au decis deja să meargă pe această cale. Deci împărtășesc complet uh, ideea de a fi cât mai prudenți aici. În al doilea rând, victimele care sunt deosebit de vulnerabile. Am decis să uh, rămânem la cuvintele, la termenii folosiți de decizia cadru și anume această expresie grupuri de victime deosebit de vulnerabile. Suntem conștienți că Există o confuzie aici între victime, victime vulnerabile, victime deosebit de vulnerabile și sper că uh, exprimarea se va îmbunătăți în textul final al deciziei cadru. Și aș vrea să profit de această ocazie pentru a spune că uh, am uh, exprimat preocupările Comisiei în intervenția mea anterioară, dar trebuie să spun că statele membre au fost de acord cu propunerea noastră și am uh, lucrat într-un mod foarte cooperant cu uh, președinția suedeză și cu statele membre și mm, cu excepția unor aspecte care rămân foarte controversate, sperăm că se va obține un acord politic cât mai repede și sperăm că rezultatul va fi uh, remarcabil, așa cum ne dorim cu toții, bineînțeles, Comisia, președinția și uh, statele membre. În ceea ce privește problemele de imigrație, acestea nu sunt acoperite de această decizie cadru uh, dintr-un motiv de temei legal, pentru că aspectele de imigrație intră în primul pilon și nu a fost posibil să le includem în într-o uh, reglementare de competență comunitară. Aceste aspecte care sunt legate cu sunt legate de uh, conexiunile între trafic și uh, migrație vor fi abordate într-un instrument separat care va fi probabil o revizuire a directivei privind permisele de uh, ședere. Uh, e vorba de Oricum, explicația este dată de temeiul legal al, al deciziei noastre. Mulțumesc. Acum, din partea președinției. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Um, ni s-a adresat o întrebare legată de grupurile specifice de victime, dacă s-a discutat acest lucru, da, în discuțiile noastre privind decizia cadru am luat în considerare acest lucru, dar și în alt context. Nu este un concept nou, este ceva ce am uh, discutat deja în trecut în cadrul a două conferințe, în cadrul președinției cehe și în cadrul președinției uh, suedeze. Conceptul a fost deja abordat, așadar. Este greu de determinat care sunt uh, victimele specifice și de a face și este greu să facem o um, o evaluare a gradului de victimizare. Iată discuțiile statelor membre. Da, mulțumesc. Acum opiniile Acum Parlamentul European își va uh, emite avizul și uh, discuțiile vor continua. Suntem obligați însă să trecem acum la punctul numărul 14, care include contribuția unor reprezentanți ai unor uh, autorități și vă invit să fiți atenți la timpul uh, de exprimare. Acest punct 14 este, se referă la Convenția privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul VAMAL. Este vorba despre Convenția SIV. Vom asculta o prezentare din partea raportorului și a președinției suedeze. Vom de asemenea, vom asculta mm, uh, observații din partea mm, autorității, reprezentanților autorității de mm, supraveghere a vămilor. Mai precis, vom asculta un raport privind stadiul actual al lucrărilor din partea raportorului, domnul Alessandro Alvaro, și apoi contribuții din partea președinției suedeze uh, Uh, comentarii din partea Comisiei, din partea Autorității de Protecție a Datelor la nivel european și din partea uh, reprezentanților Autorității uh, Comune de Supraveghere a Vămilor. Deci, încă o dată, vă implor să fiți conciși în utilizarea timpului. Domnul Alvaro, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Să fiu cât se poate de concis, cred că în acest stadiu Putem fi foarte scurți. Îmi cer scuze că n-am fost prezent la toată reuniunea. Am avut bucuria de a vota la Comitetul pentru, Comisia pentru Buget toată ziua. Și acum sunt încă o dată convins de cât de mult trebuie să lucrez în această comisie dumneavoastră. Oricum, acesta este un document care a fost deja adus în față în timpul președinției uh, CF, acum, vreo, jumătate de an. Există deja un sistem de informație în domeniul VAMAN. Acest document vrea să accentueze să și să îmbunătățească sistemul în ceea ce privește prevenirea, detectarea și alte chestiuni legate de situații vamale speciale, de exemplu cazurile de fraudă, furt, dreptul de autor și așa mai departe. În principiu, în prezent, lucrăm încă la documentul pe care l-am primit înainte de vacanța de vară. Știm că președinția pregătește un fel de follow-up, dar varianta uh, finală nu diferă prea mult de cea distribuită inițial avem deci o idee despre cum va arăta. Există câteva lucruri care s-ar putea schimba, însă în principiu cred că documentul, așa cum a fost prezentat, e unul pe care se poate lucra. În ceea ce privește situația actuală, pot spune că în această săptămână vom finaliza uh, proiectul de aviz, apoi îl vom distribui membrilor pentru ca săptămâna viitoare să putem face o prezentare a acestuia și imediat după aceea, în ziua următoare, va avea două colegături cu raportării de umbră, responsabil pentru cealaltă grupuri. După aceea se pot uh, stabili amendamente până la de 12. Votul va avea loc în noiembrie doar. Cred că dacă negocierile pot fi rapide, în urma discuțiilor avute deja cu președinția suedeză la nivel informal, atunci putem închide acest dosar spre mulțumirea tuturor și la timp, uh, un timp util, fiindcă știu că președinția suedeză vrea să încheie acest subiect. Invit și raportorii din umbră să discute în săptămânile următoare, mai ales cu privire la îmbunătățirea anumitor aspecte. Mă interesează să aud uh, uh opinia Agenției Europene pentru Protecția Datelor, în special în ceea ce privește ver ultima versiune distribuită, pentru că ea constituie baza de lucru. Avem și unele întrebări în ceea ce privește limitarea scopului utilizării datelor, întrebările privind, întrebări privind accesul, deși s-a precizat uh, deja, s-au precizat deja unele lucruri, dar necesită specificații suplimentare par să existe unele contradicții între anumite articole care încearcă o oarecare limitare și trebuie să existe o conformitate mai mare cu reglementările deja existente. S-ar putea să existe câteva probleme legate de transparență am pregătit deja câteva amendamente în acest sens, însă, în principiu, trebuie să acordăm credit președinției suedeze, fiindcă, sau, fiindcă au îmbunătățit documentul față de varianta franceză, predată apoi de președinția cehă, și o să vedeți acum că există câteva îmbunătățiri. Consiliul luând în considerare uh, discuțiile dinainte de vacanța de vară. În principiu, cum am spus, facem progrese semnificative și vom respecta graficul stabilit. Iar până atunci, după cum am spus, invit raportorii să respectăm imediat termenele și să putem cel puțin în cadrul comitetului și a adunării plenare, să facem o primă lectură. Dacă colegii au observații, aș fi foarte interesat să aud care este starea actuală a lucrurilor și care ar putea fi recomandările lor, însă, în principiu, felicit încă o dată președinția suedeză pentru îmbunătățirea acestui text în comparație cu ceea ce am primit uh, inițial. Deocamdată cred că e destul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Alvaro. În numele președinției, doamna Com, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, onorabil, onorați invitați, doamnelor și domnilor. Discuțiile au început în noiembrie 2008 pe baza propunerii venite din partea Franței și, după cum am auzit deja, s-a stabilit deja o convenție care uh, ghidează sistemul de informare, informații VAMAL, care datează din 1995, deci e timpul să revizuim temeiul juridic pentru acest sistem. Ideea revizuirii a fost, în parte, amendarea regulamentului din 1997 și să se ofere un răspuns mai bun cerințelor autorităților de aplicare a legii din diverse state membre. Ce s-a subliniat până acum este că s-au actualizat, actualizat dispozițiile de protecție a datelor pentru a fi conforme cu decizia privind protecția datelor care a fost abordată de curând, iar Consiliul consideră că este foarte important să există o protecție totală a integrității personale și considerăm că aceste dispoziții ating acest obiectiv. Mai mult, am creat posibilitatea ca autoritățile să înregistreze informațiile pentru analize operative strategice, nu doar pentru verificări și supraveghere directă, cum a fost în trecut. Am creat și posibilitatea de a avea acces la aceste informații în sistem în conformitate cu mandatul acestora, desigur, dreptul de a înregistra informații în sistem este un lucru care l-am rezervat autorităților competente din statele membre deocamdată. Pentru a rezuma și să nu continu, ca să nu continui prea lung, o să vă prezint care este starea lucrurilor în Consiliu. Am finalizat și lectura tehnică în grupul de lucru mai sunt două probleme pe care nu le-am rezolvat. Una se referă la accesul Eurojust, accesul pentru Eurojust. Se pune problema dacă Eurojust ar trebui să aibă acces la întregul sistem, care include două baze de date, una pentru supraveghere și una pentru înregistrarea informațiilor. Uh, informațiilor despre investigațiile desfășurare și finalizate. A doua problemă se referă la cine ar trebui să aibă sarcina de supraveghere a sistemului și uh, sunt curioasă care e opinia celor interesați. Sperăm ca aceste două chestiuni să fie rezolvate în curând și apoi să putem adopta proiectul pentru o nouă decizie a Consiliului. Înainte să închei, vreau doar să spun că suntem foarte recunoscători uh, oricăror comentarii venite din partea Parlamentului European și vom face tot ce ne stă în putință pentru a ține seama de ele. Mulțumim! Mulțumesc din partea Comisiei Europene, doamna Thierry N. Nu, pardon, domnul Thierry N. Mulțumesc, domnule președinte mă alătur, susțin Comisia privind uh, principiul textului prezentat de Consiliu, fiindcă e necesar să combinăm primul pilon cu cel de-al treilea pe de o altă parte, pentru o mai bună complementaritate între acțiunile de cooperare cu Europol și Eurojust și, în sfârșit, pentru a fixa în mod definitiv problemele asociate de bugetului. Cu toate acestea, Comisia se confruntă încă cu două sau trei dificultăți majore legate, pe de o parte, cu accesul uh, diferențiat propus pentru Europol și Eurojust, uh, Comisia privilegiază mai degrabă un acces uh, echivalent pentru Europol și Eurojust. În al doilea rând, în ceea ce privește protecția datelor, sistemul regulamentului 505 vedem suntem de acord cu cooperarea între autoritățile naționale pentru protecția datelor cu toate acestea, în propunerea Consiliului se prevede și crearea unei autorități pentru a nu mai exista probleme de coordonare, de coordonare între cele două instituții și, în plus, considerăm că ne depărtăm de modelul european de protecție a datelor, astfel cum este el prevăzut în alte instrumente. Uh, și ultimul punct, recent, săptămâna trecută, am fost informați că bugetul pentru 2010 a fost diminuat cu un milion de euro, ceea ce reprezintă o reducere cu 20% a bugetului și în aceste condiții ar fi foarte dificil să putem pune la cale noul sistem, cu atât mai mult cu cât măsurile de securitate importante trebuie avute în vedere. Atrag așadar atenția asupra faptului că trebuie îndosată propunerea Consiliului și această reducere a bugetului ne creează probleme grave. Iată așadar situația uh, astfel cum e văzută de comisie. Vă mulțumesc și cu siguranță suntem dispuși să vă ajutăm în pregătirea documentelor. Mulțumesc. În partea Agenției pentru Protecția Datelor, la nivel european. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația dumneavoastră. După uh, audierea trecută, am adoptat în aprilie anul acesta o, un aviz detaliat privind propunerea franceză și nu vreau acum să repet toate argumentele folosite în acest aviz, uh, ci apreciem activitatea președinției suedeze și a raportorului domnului Alvaro. Doresc doar să subliniez un aspect legat de supraveghere. EDPS susține adoptarea acelui model pe care l-a susținut și Parlamentul European pentru sistemul de informații Schengen și pentru IMI. De ce este acest model consecvent cu cel anterior și de ce trebuie el aplicat? Scopul inițiativei franceze este alinierea părții referitoare la pilonul al treilea cu cea referitoare la primul pilon și există legături între cele două regime. Din perspectiva noastră, această aliniere trebuie aplicată și în cadrul supravegherii. Noi vedem o nevoie de a asigura o coerență externă a sistemului cu alte sisteme IT la scară extinsă, în care modelul de supraveghere coordonată a fost introdus atât pentru primul cât și pentru al treilea pilon și există deja de ceva timp cu rezultate foarte bune. Toate aceste sisteme prezintă probleme similare în ceea ce privește supravegherea cu adevărat eficientă, însă vedem și o nevoie de a asigura o consecvență internă între prima și a treia parte a sistemului de informații în domeniul VAMAL. Știm că EDPS este supraveghetorul primei părți, părții centrale a sistemului și chiar și după a doua părere, a doua opinie din 10 iulie, considerăm că soluția cea mai oportună este introducerea unui sistem mai uniform de supraveghere pe baza a trei structuri. DPA-uri la nivel național, EDPS la nivel central și apoi o strictă coordonare între cele două. Adoptarea modelului de coordonare nu trebuie să reducă puterile pe care le vor avea, care vor exista în continuare la nivel național. Singurul element în discuție se referă la formalitatea coordonării aici la Bruxelles a agențiilor de protecție a datelor naționale. Într-o abordare coordonată, conform modelului supravegherii coordonate și, dincolo de coerența legislativă, acest model trebuie, din perspectiva noastră, să fie ales și din motive practice și de eficiența costurilor. Gândiți-vă doar la uh, întâlnirile care se organizează aici la Bruxelles o dată sau de două ori pe an și care, dacă nu, ar trebui duplicate un model unic ar fi util și pentru sporirea transparenței rezultatelor, crearea și menținerea a două modele diferite de supraveghere în două părți ale acelui sistem, părind să fie o cheltuială inutilă și nejustificată. Apreciem activitatea autorității de supraveghere comună, GSA, la care am contribuit în mod activ. Există relații foarte bune nu există nicio uh, diversitate, o diferență semnificativă, ci doar câteva perspective diferite privind uh, chestiunile generale. În concluzie, rămânem la dispoziția comitetului, Comisiei pentru orice contribuție, dar recomandăm ca cel de-al treilea pilon să aibă un model similar de supraveghere cu cel folosit cu succes deja la Euroduc, Eurodac și în primul pilon al Convenției SIV. De asemenea, considerăm că argumentul potrivit căruia ne aflăm în fața a două baze de date complet separate, cu scopuri diferite și care nu sunt legate una de alta, nu pare foarte convingător. Nouă ni se pare că ne aflăm practic în fața unei distinții artificiale între cei doi piloni, și ar trebui să privim spre viitor și spre uh, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, pentru că cum ne-am putea imagina atunci două modele diferite care să coincidă până la urmă? Mulțumim pentru atenție și vă rămânem în continuare la dispoziție. Mulțumesc și acum în numele Autorității Comune de Supraveghere Vamale dacă cu domnului Peter Michael. Vă rog să vă limitați la 3 minute dacă este posibil. Mulțumesc, domnule președinte, o să încerc să vă respect solicitarea. Deci sunt reprezentant al Autorității Comune de Supraveghere Vamală, care reunește autorități de supraveghere independente la nivel de state naționale, din toate cele 27 state membre. Nu intru în detalii aici, ca răspuns la cele spuse de antevorbitorii mei, dar problema e că activitatea organizațiilor vamale e bazată pe noua decizie cadru privind protecția datelor și această decizie cadru pune accentul pe supravegherea la nivel național. Și dacă evaluați, evaluați acest sistem de uh, supraveghere vamală, se bazează pe copii cooperarea între state membre care utilizează o facilitate de ordin tehnic oferită de comisie și comisia, comisia nu are alt rol de jucat decât acesta și din acest motiv toate autoritățile naționale de protecție a datelor au, au ajuns la concluzia că acest tip de activitate care nu se poate compara uh, cu cea din sistemul de informații Schengen sau sistemul de informații privind vizele ar trebui să fie prioritar pentru o cooperare de nivel instituțional între autoritățile de protecție la nivel național, pentru că asta e munca lor și pentru că trebuie să supravegheze uh, baza, <laughs> vămile baza, bazându-se pe uh, decizia cadru și asta înseamnă că trebuie să acționeze mai ales bazându-se pe reglementările existente în statele membre și nu neapărat pe ce se întâmplă aici la Bruxelles. Și de aceea uh, autoritățile naționale au ajuns la concluzia că menținerea autorității comune de supraveghere ceea ce nu e ciudat, pentru că și Eurojust și Europol au construcții asemănătoare, acesta ar trebui de să fie, această menținere ar trebui să fie cel mai bun mod de a garanta că supravegherea este făcută în mod corespunzător și cu impact la nivel național. Și aceste autorități naționale au la concluzia că văzând lucrurile de la nivel național, activitatea trebuie îmbunătățită în vederea unei mai bune cooperări dintre între ele. Sigur că e logic că ar trebui o cooperare uh, uh, consolidată și cu AEPD-ul și asta de asemenea este și sarcina acestei autorități europene pentru protecția datelor să coopereze cu omologii săi la nivel național. Mm, aspectul legat de securitatea sistemului ar trebui, sigur, să fie uh, uh, realizat în colaborare cu AEPD-ul. Deci cooperare între autoritatea comună de supraveghere și autoritățile în care conlucrează autoritățile naționale și AEPD-ul. Și uh, referindu-mă la viitor, uh, am, uh, am auzit deja mod, vorbindu-se de modelul european de protecție a datelor, dar acest model n-a făcut încă obiectul niciunui fel de discuții în Parlament și nici la nivel național. Nu știm exact cum ar trebui să fie acest model. Dar s-a folosit această expresie, iată. Însă e doar o formă fără fond. Acum, acesta este motivul pentru care autoritățile naționale de protecție a datelor într-o perspectivă viitoare, după momentul Lisabona, participă deja în tot felul de formuri, de discuții, pentru a căuta soluții pentru momentul în care structura juridică se va fi modificat, asta, toate astea pentru o mai bună protecție a datelor la nivel european. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Nu văd nicio mână ridicată. Așadar, poate e timpul ca domnul Alvaro să reacționeze la cele spuse. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul calitate de raportare din umbră. În primul rând, doresc să mulțumesc reprezentantului președinției suedeze, reprezentantei președinției suedeze și, a, și domnului raportor pentru activitatea domnilor lor. Și sigur că vreau să Uh, trebuie analizat mai în detaliu acest raport, dar sigur punctul principal la care trebuie să fim atenți este cel al protecției datelor. Aceste date trebuie să rămână private și să fie utilizate doar de autoritățile răspunzătoare, de autoritățile competente. Și pentru că Uh, aceste măsuri să fie bine aplicate, trebuie să decidem care va fi autoritatea de supraveghere. Uh, Sunt convins că vom avea o colaborare rodnică cu raportorul și cu comisia, dar trebuie să facem o reflexie suplimentară asupra modelului protecției datelor pe care vrem să-l avem și profit de ocazie ca să mulțumesc încă de pe acum pentru săptămâna viitoare, pentru discuția care va avea loc. Cred că va fi o discuție foarte interesantă pentru că multor întrebări încă nu li s-a răspuns. Mulțumesc, doamna Iotova. Și acum domnul Alvaro are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc și doamnei Iotova. Sper că am pronunțat corect. Mulțumesc pentru sprijinul acordat din partea socialiștilor. Cred că totdeauna ne bucurăm de un astfel de sprijin și întorcându-mă la cele spuse de antevorbitorii mei, Uh, ar fi interesant modul în care Consiliul va uh, uh, rezolva problema cu accesului Eurojust. just. Uh, eu cred că intenția original, originară era să fie două regimuri diferite, pentru că Europol și Eurojust au uh, sarcini diferite și, e, și inclusiv ele acționează în regimuri diferite, deci ar fi întrucâtva logic, însă aștept uh, să văd care va fi rezultatul uh, și soluția Consiliului. În ce privește supravegherea sistemului, sunt de acord cu reprezentantul AEPD, pentru că avem o bază de date, baze de date existente. Nu cred că există nevoia să le modificăm acum pentru acest uh, sistem de informații vamale, pentru că sistemul este funcțional. Era o opțiune uh, principală de a unei autorități care să includă un reprezentant al statelor membre, dar uh, dacă luăm în considerare că vor exista doi reprezentanți din fiecare stat membru, vor fi 54 de membri și vor trebui reprezentate și celelalte instituții uh, comunitare. Nu cred că va funcționa un asemenea uh, organism supraîncărcat. Nu, sigur, încă nu dispunem de un model concret pentru protecția datelor, dar avem uh, diverse uh, reglementări și norme. Așadar, am văzut că în ultimii ani totuși s-a a ajuns încet, încet, prin practică, la construirea unui, unui anumit tip de model. Și sigur că noi contribuim la, la, la elaborarea încă și mai în detaliu a unui asemenea model, bazându-ne și pe ce s-a făcut în 2008. Și continui să cred că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să joace un rol important în acest uh, model. Articolul 29 uh, Grupul de lucru, sigur, care ar trebui înființat, se bazează, se, se ocupă de aceste probleme. Cred că preferința Parlamentului ar trebui, sau și puțin mea personală, uh, ar trebui să fie clară în privința modelului uh, potrivit. Am auzit și îngrijorător despre acea reducere de un milion de euro. Asta, până la urmă, nu, cu asta nu se ocupă acest raport. Asta ar fi problema COBU. Și dacă eu am privilegiu că sunt membru al amândurora, uh, aș putea să spun că plățile că sunt aceleași, 425 de milioane, aici nu s-a schimbat nimic. Ce s-a redus, acea reducere de 1 milion, sunt angajamentele de la 6,5 milioane la 5,5 milioane. Asta sunt angajamente, dar plățile nu s-au modificat. Cred că asta e problema principală până la urmă la care trebuie să ne gândim în ce privește finanțarea. Dar cu toate acestea mă bucură ce am auzit în legătură cu uh, faptul că instituțiile sunt uh, dornice să, să-și exprime și angajamentul, uh, să-și exprime angajamentul în continuare, după cum am spus, uh, săptămâna viitoare vom vedea cu toate lucrurile după prezentarea uh, proiectului de aviz, ne vom întâlni cu raportorii din umbră, avem apoi la dispoziție 5 zile pentru depunerea de amendamente. Sper că vom reuși să facem amendamente pro, uh, comune pentru ca să acționăm eficient și rapid și după ce vom depune aceste amendamente, vom uh, putea avea o altă discuție cu instituțiile implicate pentru a ajunge, după cum spuneam, la o rezolvare rapidă a acestei probleme. Da, nu cred, până la urmă, bazându-mă pe experiența mea din această comisie, nu cred că vom avea multe probleme, până la urmă. Mulțumesc, domnule Alvaro, văd că nu mai vrea nimeni să ia cuvântul și cred că cu asta putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Așadar, vom vedea în continuare ce se va întâmpla și acum, iată, intrăm pe ultima de metri. Ultimul punct de pe ordinea de zi din această după-amiază, numărul 15, acreditarea activităților criminalistice de laborator. The rapporteur in charge is Mr. Raportor este domnul Kirkhope, dar din nefericire nu poate fi de față aici, alături de noi. Știm cu toții că e un subiect foarte sensibil și acesta se referă la, la datele personale, la profilul ADN, la amprente și acreditarea uh, uh, acestor activități criminalistice este un pas important în direcția unui schimb de probe științifice mai eficient și mai rapid în Uniunea Europeană. Deci cred că cel mai bun lucru de făcut este să auzim ce a de spus președinția suedeză, după aceea Comisia și dacă cineva dorește să ia, de cuv- ia cuvântul, va putea să facă. Dar acum, în primul rând, președinția suedeză, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru că mi-a acordat ocazia să, prezent, să prezint o propunere comună suedeză-spaniolă pentru o, uh, o, uh, o decizie cadru pentru acreditarea activităților criminalistice de laborator. Această propunere a fost prezentată în luna iunie 2009, iar Parlamentul European a primit o solicitare de a, își exprima avizul până data de 26 noiembrie. Scopul propunerii este de a consolida încrederea privind uh, confidențialitatea datelor uh, transmise în statele membre. E vorba de uh, încrederea cetățenilor că se pot baza pe calitatea datelor între care se face schimb, dar este de asemenea important și pentru autoritățile mm, polițienești și judiciare ca acestea să fie sigure că datele schimbate la nivel transfrontalier și internațional sunt uh, de aceeași calitate ca datele la nivel național. Pentru asta este nevoie de un standard comun la nivel european și uh, documentele anterioare ale Consiliului recunosc acest lucru. Aș dori să mă refer la programul de la Haga și la decizia Consiliului care implementează deciziile luate la prun. That we cannot ignore the Situația de azi ne face să nu putem ignora situația de nesiguranță în legătură cu garantarea calității în laboratoarele din, din statele membre. După cum știți cu toții, profilul ADN și amprentele sunt, uh, fac obiectul unor schimburi în uh, statele noastre membre sau între statele membre dar, până la urmă, utilizatorul final foarte dificil va putea uh, evalua calitatea datelor pentru că, deși un stat membru ar putea spune că dispune de un, un nivel de calitate foarte ridicat, asta nu, asta nu spune mult pentru un expert care provine dintr-un alt stat membru. Pentru că întotdeauna vor fi întrebări legate de, de depozitarea probelor în laborator, marcarea acestora de la momentul sosirii la laborator și până în, când se ajunge la rezultatul final. Pentru a evalua calitatea unui laborator, am dorit de asemenea să știm dacă un laborator evaluează în mod constant competența personalului său de asemenea, este important ca echipamentele utilizate în analizele de laborator să fie uh, uh, aduse la zi, să fie testate și să fie întreținute așa cum se cuvine. Până la urmă, fără acreditare, vor fi totdeauna semne de întrebare uh, în întreg acest proces. Deci în legătură cu modul în care a fost tratată proba de la momentul sosirii la laborator și până la momentul în care datele au fost interpretate sau au făcut obiectul unui schimb între statele membre. Așadar, obiectivul general este ca rezultatele activităților de laborator să fie la fel uh, de fiabile, indiferent de sediu, de locul în care este situat, de statul membru în care este situat laboratorul. Deci, dacă ne putem asigura că toate laboratoarele sunt acreditate și că respectă unul și același standard internațional, ISO 17025, vom facilita posibilitatea utilizatorilor finali să evalueze calitatea probelor uh, sau uh, probelor uh, utilizate sau care fac obiectul unui schimb între statele membre. Există o atestare de către o, dacă există o Practic această atestare este doar o, o uh, Mm, recunoașterea faptului că este nevoie de o evaluare din partea unei părți terțe. De asta cunoașteți faptul că uh, profilurile ADN și amprentele digitale sunt instrumente foarte eficiente pentru autoritățile judiciare și polițienești. Sunt uh, eficiente pentru că permit acestor organe să identifice suspecții și să elibereze pe cei nevinovați sau acuzați pe drept Domeniul de activitate al mm, propunerii noastre se referă la laboratoare, nu și la fața locului, la locul comiterei unei infracțiuni. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre standardul ales. Standardul internațional ISO 17025 prevede cerințe generale pentru calibrările de laborator și are două elemente separate. Cerințele legate de management se leagă de eficiența uh, sistemului de calitate a managementului în laborator, iar apoi mai sunt cerințele de ordin tehnic referitoare la competența personalului și la calitatea metodologiei și echipamentelor utilizate. Așa că aceste două componente definesc competența generală a unui laborator. E vorba de o propunere care nu va armoniza metodele. Un standard care nu va spune care anume metodă trebuie folosită, ci că metodele folosite de laboratoare sunt uh, uh, um, corespunzătoare pentru scopul urmărit. Deci, pe scurt, acreditarea asigură că metodele utilizate sunt validate și uh, corect folosite, că instrumentele sunt corespunzătoare cu metodele și acreditarea asigură că persoanele care fac analizele sunt competente și că un laborator are capacitatea să mențină un anumit nivel de calitate. Asta ar fi temeiul prezentării propunerii noastre și vă mulțumesc pentru atenție. Așteptăm cu interes să vă auzim uh, opiniile. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, și acum din partea uh, Comisiei Europene, domnul René Van Dijk. Well, thank you, Chair. Mulțumesc! Dacă puteți să vă rezumați la trei minute, ar fi de mare folos pentru noi toți, ca să putem respecta uh, timpul. Comisia mm, salută inițiativa de acreditare a activităților criminalistice de laborator. Când aceste laboratoare sunt mm, acreditate, înseamnă că implementează standarde internaționale care garantează calitatea activităților lor în cadrul statelor membre. E vorba despre încredere reciprocă, despre recunoașterea rezultatelor uh, acestor laboratoare, de exemplu când rezultatele se bazează pe analize de ADN, acestea vor fi fia, la fel de fiabile în toate statele membre atunci când sunt comunicate între acestea. Er, procentul de erori din aceste activități poate fi redus și ca o, ca o consecință se va reduce uh, posibilitatea ca o persoană nevinovată să fie acuzată. Acestea sunt probleme pe care Comisia le susține Comisia va urmări discuțiile în cadrul Consiliului și va contribui în cea mai mare măsură posibilă la acestea. Sper că am fost suficient de scurt și aș vrea să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc pentru cooperare. Acum dau cuvântul domnului Van de Camp. Nu? Nu, lui Jackie Foster. Jackie Foster, vă rog, în numele domnului Kikov. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc președinției suedeze și comisiei și pentru prezentare și să mă scuz în numele raportorului domnului Kirkhope, care nu a putut fi prezent astăzi. Eh, am analizat documentele Consiliului și alte documente și aș vrea să pun câteva întrebări la care poate că nu veți putea răspunde în această după-amiază, dar care cred că vor fi foarte utile pentru comisie. Aș vrea să încep prin a spune că, în principiu, vom sprijini măsuri um, uh, legate de standardizarea activității criminalistice. În ce privește profilele ADN, cred că sunteți conștienți că este o problemă foarte delicată uh, această colectare a datelor ADN din statele membre și cred că suntem cu toții conștienți că regulile diferă de la un stat la altul în ceea ce privește colectarea datelor și uh, arhivarea acestora. Uh, cred că nu trebuie să uităm acest lucru. Sigur, luând în considerare și ceea ce ați spus în legătură cu protecția datelor, uh, acest aspect deci se lega de securitatea datelor și protecția acestora. În ceea ce privește documentele pe care le-ați prezentat, aș vrea să pun următoarea întrebare. Credeți că toate statele membre trebuie să respecte standardul ISO 17025? Puteți să ne dați o idee despre modul în care despre măsura în care statele membre respectă deja acest standard. Ați vorbit despre un chestionar care mm, analizează stadiul uh, la care se află diferitele state membre și cred că aceste informații ar fi destul de utile. Nu am înțeles exact despre ce chestionar este vorba. Ați vorbit de asemenea despre un seminar um, la Stockholm din iunie și atunci întrebarea mea este, care a fost rezultatul acestui seminar? Ați spus de asemenea că aveți un, um, un grup de lucru care trebuie să se întâlnească în cadrul președinției suedeze și dacă acest, aș vrea să știu dacă acest lucru s-a întâmplat și aș dori să ne transmiteți documentele. Uh, de asemenea, ați um, solicitat uh, Comisiei Europene să, uh, să ia în considerare soluțiile de cofinanțare europeană a acestui uh, proces și aș vrea să știu care este rezultatul acestor discuții, cum se va petrece refinanțarea. De asemenea, ați vorbit despre cooperarea între institutele europene criminalistice. Cum vedeți această cooperare, cum va fi ea construită și cum va fi ea uh, menținută. Și cine va decide care sunt metodele de acreditare. Iată probleme, iată întrebări pe care cu siguranță le-ați subliniat în documentația dumneavoastră, dar mm, nu avem încă privilegiul de a avea răspunsuri la acestea. Nu cred că nimeni, nu cred că cineva se opune acestei recunoașteri reciproce, care este foarte importantă. Uh, dar am o mică îngrijorare când spuneați că totul trebuie finalizat până la 26 noiembrie. Poate că va fi posibil, sunt optimistă, însă dacă mă uit la aceste documente și dacă mă gândesc la uh, caracterul extrem de sensibil al acestor uh, uh, aspecte legate de ADN, de amprente, este clar că ne dorim un mod cât mai bun de rezolvare a acestui proces și uh, aș fi foarte interesată să văd cum se va organiza calendarul dumneavoastră. Cam acestea sunt întrebările din partea noastră, din partea grupului nostru. Cred că și colegii uh, își vor elabora propriile întrebări uh, și cred că ar fi foarte util pentru uh, comisia noastră să poată să beneficieze de uh, documentele Consiliului pentru continuarea deliberărilor. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, și eu eu sunt olandez și în general noi suntem foarte scurți și succinți. Am uh, luat cunoștință cu mare interes de uh, propunerea celor două regate și avem o atitudine destul de pozitivă. Avem însă două întrebări. Prima întrebare. Acreditarea intervine Uh, acreditarea este decisă de un institut național. Uh, se preconizează însă crearea unui, uh, unei autorități de acreditare la nivel european. Într-adevăr, este un subiect delicat și trebuie să găsim un echilibru între caracterul privat al datelor și securitate și am putea lua în considerare un mod de acreditare european. Um, o altă întrebare care sunt eforturile financiare la care trebuie să ne așteptăm de la Comisie pentru ca acest proces să fie o reușită. Vă mulțumesc. Domnul Van den Kamp. Știu că uh, se, mm, am ajuns la sfârșitul uh, timpului pe care l aveam la dispoziție, este șase jumătate acum și văd că nu mai este nicio mână ridicată. Poate mai avem încă un minut dacă președinția suedeză dorește să um, mai spună ceva. Uh, în orice caz au fost ridicate foarte multe întrebări. Poate că președinția suedeză va avea ocazia să uh, ne furnizeze un răspuns uh, scris având în vedere că nu s-a fixat încă un termen de către Consiliu pentru ca uh, Parlamentul European să-și um, stabilească un aviz, o opinie. Uh, dacă doriți însă să exprimați un punct de vedere final, uh, vă ascultăm cu plăcere. A, ah, 26 noiembrie totuși, da, deci există totuși un termen. Da, atunci dacă doriți să mai spuneți ceva, vă rog. Mulțumesc foarte foarte mult pentru um, întrebările care au fost ridicate. O să încerc să fiu uh, cât mai scurtă și o să vă furnizăm un răspuns mai detaliat în scris. Cred că punctul cel mai important aici este că acreditarea în sine este realizată de organisme de acreditare și conform legislației privind acreditarea, fiecare stat membru trebuie să-și desemneze o autoritate națională care uh, capătă această autoritate din partea statului aceste organisme de acreditare se reunesc uh, în cadrul unei organizații europene de acreditare care este responsabilă, care trebuie să se asigure că acreditarea se realizează în același mod, într-un mod uniform în toate statele membre. Situația în prezent este următoarea. Răspunsurile la chestionare ne-au putut da o imagine generală care arată că atunci când este vorba despre ADN, Uh, statele membre au destul de puține uh, laboratoare criminalistice care lucrează în acest domeniu, care furnizează date în acest domeniu. Când vorbim însă de amprentele digitale, activitățile laboratoarelor sunt deseori descentralizate. De exemplu, e vorba de autoritățile polițienești. Unele dintre ele au fost acreditate, dar nu toate. În ceea ce privește cofinanțarea, Comisia a um, dat posibilitatea uh, finanțării de proiecte proiecte care să permită îmbunătățirea competențelor personalului uh, laboratoarelor Costurile principale însă trebuie acoperite de statele membre uh, pentru implementarea acestei decizii. Președintele Președinții institutelor uh, uh, criminalistice din Europa au participat la o reuniune comună la Stockholm de asemenea și reprezentanții organismelor de acreditare și continuăm să le furnizăm informații. Uh, Grupul de lucru s-a întâlnit în iulie și în septembrie și se va reîntâlni și mâine pentru a continua discutarea acestei probleme. Poate că aceste răspunsuri sunt suficiente pentru moment, mulțumesc, da, uh, cu siguranță că va fi suficient loc uh, de detalii în versiunea scrisă a răspunsului dumneavoastră. Văd că vicepreședinta dorește să facă uh, o intervenție. Poate că n-am înțeles bine dar din câte știu nu am fost încă consultați în mod oficial și totuși așteptați ca Parlamentul European să emită un aviz în două luni? Puteți să ne explicați care ar fi calendarul pe care Parlamentul European ar trebui să-l urmărească și să-l respecte. Vă mulțumesc, cu siguranță mă voi, eh, eh, voi eh, contacta secretariatul Consiliului, dar din câte știu, Coreperul a, Coreper a cerut Parlamentul European o opinie deja din luna iulie. Propunerea a fost publicată în jurnalul oficial. și s-a solicitat în mod oficial Parlamentului să emită un aviz până la 26 noiembrie. Acestea sunt informațiile pe care le are la dispoziție președinția și noi vom uh, verifica procedura uh, și vom vedea cum putem să respectăm acest termen, doamna Foster. Doar un singur lucru. Se face o propunere în iulie când se alege un nou uh, parlament, când uh, trebuie făcută toată deplasarea între Strasbourg și Bruxelles uh, și se știe că comisiile nu se reunesc înainte de septembrie, iar termenul este fixat pentru noiembrie. Eu zic că timpul este foarte scurt. Iar problema pe care trebuie să o decidem este foarte delicată și complexă și cred că termenul este complet nerealist. Iar uh, în încheiere, vă mulțumesc pentru răspunsurile foarte scurte la unele dintre întrebări, dar avem nevoie de informații mult mai complexe legate de rezultatele diferitelor reuniuni, pentru că această comisie să poată să stateze. Vă mulțumesc! Sunt complet de acord cu problema ridicată și, dacă v-am înțeles corect, lucrați încă la aceste probleme. Deci, practic, cu privire la ce am fost consultați. Nu am fost consultați cu privire la propunerea finală, îmi pare rău, dar dacă Consiliul chiar pune preț pe opinia Parlamentului European, trebuie să ne dați mai mult timp, pentru că nu e o problemă minoră, ci una foarte serioasă. Mulțumim. Apreciem cu toții acest dialog foarte sincer. Ședința se suspendă până mâine la ora 10. Vă mulțumim pentru cooperare.